Deci, uh, Buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor. La această reuniune a Comisiei noastre pentru controlul bugetar începem cu primul punct de pe ordinea de zi, îmbunătățirea calității cheltuielilor UE. Parlamentul European în prezent își elaborează poziția pe trei dosare extrem de importante cu un impact potențial asupra calității cheltuielilor UE și gestiunii financiare. Aceste dosare sunt revizuirea regulamentului financiar, noul cadru financiar pentru perioada de după 2013 și revizuirea bugetului. Având în vedere aceste lucruri și având în vedere propunerea colegului Ceații Marcachis, care este raportor pentru descărcarea pe 2009, am hotărât la 1 decembrie 2010 să organizăm, să structurăm această discuție referitoare la îmbunătățirea calității cheltuielilor UE în vederea organizării unei largi și analitice dezbateri pe baza raportului special al Curții Europene 1-2010, îmbunătățirea calității bugetului UE, riscuri și provocări și avizului 6-2010 la propunerea Comisiei privind revizuirea regulamentului financiar. Ambele documente sunt mesaje extrem de importante pentru toate instituțiile europene și se pot dovedi utile pentru indicii și orientări pentru îmbunătățirea cheltuielilor UE. Vreau să mulțumesc celor care vor interveni. Începem cu domnul raportor, Ceații Marcachis, care ne va uh, sublinia principalele aspecte ale acestei discuții. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ne amintim cu toții foarte bine primul ministru al Regatului Unit, care a venit în Consiliu și a abordat chestiunea bugetului. Asta ne-a reamintit-o pe doamna Thatcher de acum câțiva ani, care a spus îmi vreau banii înapoi. De data aceasta, domnul Cameron a spus eu nu voi da bani. Pentru că există suficienți bani în Europa și, în primul rând, nici nu știu dacă banii sunt cheltuiți în mod corect. Nu știu cum stau lucrurile cu prima parte a afirmației. Există multe motive pentru ca europenii să cheltuie bani, însă, fără îndoială, după descărcarea de gestiune și după verificarea modului în care se cheltuie banii UE, mai ales în uh, statele membre, domnul Cameron are o opinie întemeiată în ceea ce privește calitatea cheltuirii fondurilor UE. Vreau să le mulțumesc colegilor care au contribuit, în primul rând, la procedura de descărcare, unde am putut să uh, intrăm în detalii cu privire la elementele de cheltuieli pentru a vedea unde pot fi aduse îmbunătățiri la nivelul statelor membre. Sigur, asta nu e tot ce poate fi făcut. De aceea ne-am și întâlnit la această discuție și mulțumesc domnului Bostock, membru al Curții de Conturi Europene, care deja lucrează de destul de mult timp la Curtea de Conturi și reprezintă țara celor doi prim-miniștri pe care tocmai am menționat-o. s-ar putea dovedi că acele state membre, și David Bostock știe foarte bine la ce mă refer, acele state membre care sunt foarte vocale când spun ce trebuie modificat, să fie cele care au probleme la nivelul cheltuielilor, la ele acasă. Programele în Regatul Unit au fost întrerupte în 2010, cum probabil știți. Cum putem îmbunătăți calitatea cheltuielilor? Evident, asta este o prioritate importantă, nu doar pentru Comisia noastră, ci pentru întreg Parlamentul European. În prezent ne elaborăm poziția pe trei dosare importante în calitate de Parlament și de aceea vreau să ne referim la acest lucru. În primul rând, revizuirea regulamentului financiar, care este un subiect extrem de important, apoi noul cadru financiar pentru perioada după 2013 și, în al treilea rând, revizuirea bugetară. Toate aceste dosare oferă uh, suficiente oportunități pentru a aborda punctele slabe în gestionarea financiară a UE, care au fost identificate de Curtea de Conturi. Această Curte de Conturi au documente care includ mesaje importante pentru toate instituțiile UE și care sunt o sursă importantă de inspirație în ceea ce privește îmbunătățirea calității cheltuielilor UE. Mă bucur că avem aici reprezentanții curții, care prezintă opinia curții 1 din 2010 privind îmbunătățirea gestionării financiare a bugetului UE și avizul 6 2010 privind propunerile Comisiei pentru revizuirea regulamentului financiar. În această audiere vom avea alături de noi și colegi din alte comisii relevante pentru această discuție, doamna Iuta Hauk, Președintă sau reprezentant al Comisiei SURE, Pervonș Berez, președinta Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, una dintre comisiile care are cheltuieli destul de mari, Francesca Balzani, raportoare pentru bugetul 2012 și Ulrike Rodost, coordonatoare pentru Comisia pentru Pescuit. Aș vrea în primul rând să-l salutăm pe domnul David Poscov și să îi dăm cuvântul. Mulțumesc, spune domnul președinte. Îi mulțumim pentru prezența reprezentantului Curții de Costuri, domnul Poscov, care și dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Comisiei pentru Control Bugetar pentru că m-a invitat la reuniunea de astăzi. Voi încerca să vorbesc despre calitate în ceea ce privește cheltuielile Uniunii Europene, așa cum se văd ele din perspectiva Curții de Conturi și mă voi referi, bineînțeles, la avizul uh, Curții 1 pe 2010, care se numește îmbunătățirea managementului financiar al bugetului Uniunii Europene, riscuri și provocări și la avizul numărul 6 pe 2010 pe tema schimbărilor propuse de comisie la regulamentul financiar și reglementările financiare. Se pare câteodată că singura întrebare care merită pusă în legătură cu cheltuielile europene este cum să înlăturăm greșelile, problemele de ilegalitate sau de nereguli. Însă mai există și alte chestiuni care țin de calitate, cum ar fi eficiența economică, economiile și uh, alte subiecte de genul acesta. Nu vom avea o cheltuială foarte bună dacă nu ne îmbunătățim mai întâi performanțele în aceste aspecte și dacă nu legalizăm uh, cât se poate de mult uh, cheltuielile în general. Voi începe prin a menționa câteva din temele avizului 1 pe 2010 din partea curții. În primul rând, în ceea ce privește legalitatea și uh, reglementaritatea cheltuierilor. Uniunea Europeană, bineînțeles, trebuie să respecte reguli foarte complexe. Câteodată și sistemele de control a acestora sunt foarte complicate și complexe. Cu toate acestea, sistemul acesta este Um, are un succes mm, uh, destul de mare, având trebuie să se asigure că aceste mm, reguli să fie respectate. Dacă nu se întâmplă acest lucru, se pot face corecturi financiare, însă acest proces nu poate să fie individual și, în orice caz, poate să dureze mai mulți ani. În al doilea rând, uh, programele de cheltuieli uh, care aduc plus valoare europeană nu sunt destul de evidente, deci această plus valoare nu este evidentă. Asta este una din concluziile raportului Curții din 2009 în ceea ce privește cheltuielile Uniunii Europene, în ceea ce privește sănătatea publică. În uh, al doilea rând, există o problemă în determinarea felului în care cheltuielile Uniunii Europene trebuie să fie uh, mai bine să fie gestionate. De exemplu, în rapoartele noastre de excelență în ceea ce privește rețelele și coeziunea în 2008 sau raportul nostru cu privire la energia inteligentă din 2008 s-au evidențiat tot aceste probleme. Apoi, uh, în anumite cazuri, plățile din bugetul european uh, um, sunt, trebuie să respecte câteva criterii care nu pot fi verificate foarte bine. Raportul special 8 din 2008 a constatat că nu toate cerințele de ecocondiționalitate în domeniul agriculturii pot fi verificate de către inspectorii respectivi. În al cincilea rând și poate că cel mai, cea mai frecventă plângere este că programele au deficiențe în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea acestora. Este de multe ori foarte dificil să determin care este autoritatea care trebuie să fie responsabilă, cât a costat programul respectiv, ce a costat atât, care sunt beneficiarii și care au fost costurile repartizate pe diferiții actori și care sunt rezultatele. Toate acestea sunt lucruri destul de triste, însă avizul 1 din 2010 nu a fost numai o, un exercițiu de pesimism și de idei sumbre, ci mai degrabă s-au făcut și recomandări despre unde se pot face um, progrese și soluțiile care ar putea fi adoptate. Una din uh, părerile acestui aviz este că calitatea trebuie să fie implicată încă de la început. Programele Uniunii de multe ori sunt uh, reînnoite fără ca să se facă o evaluare concretă și se fac numai schimbări mici în loc să se facă într-adevăr o restructurare uh, de fond. Acest lucru a fost notat, de exemplu, în uh, raportul din 2008 cu privire la energia inteligentă. Aici mai multe subprograme fuseseră reînnoite fără ca să existe un raport de evaluare pe tema cheltuielilor în aceste programe dinainte. Avizul 1 din 2010 așadar subliniază acțiunile care pot fi făcute pentru ca să facem progrese în aceste domenii. Raportul curții se referă mai ales pe procesul de evaluare a consecințelor, a impactului. Aceasta ar putea să ducă la o disciplină mai bună în ceea ce privește cheltuielile și de aceea o examinare mai de aproape a costurilor și a beneficiilor și a aspectelor legate de alternativele într-un la un program sunt foarte bune. Câteodată e mai bine să faci mai mult, mai puțin sau câteodată chiar mai bine să nu faci nimic. Curtea, curtea continuă să susțină simplificarea procedurilor, reglementărilor. Acesta s-a obținut deja în domeniul agriculturii mai mult decât în orice alt domeniu și este foarte dificil să nu ajungi la concluzia că această simplificare a contribuit în mod substanțial la alte, um, la progrese pe care uh, sperăm că le vom revedea și în cheltuielile PAC anul acesta. Curtea ne-a sugerat de asemenea că ar trebui ca beneficiarii să fie um, răsplătiți mai degrabă pe, pe baza rezultatelor decât pe baza ceea ce uh, și-au propus. Revizuirea aceasta însă a dus a dus la multă activitate și în Parlament, și în Consiliu, și în Comisie, la multe uh, rapoarte și în Curtea de Conturi. Trebuie însă să avertizăm în anumit domeniu și anume asupra faptului că nu trebuie să îmbunătățim cheltuierile prin schimbări în regulamentul, în regulamentul financiar, ci trebuie o legislație mai bună la nivel sectorial în același timp. Curtea a vorbit destul de mult despre regulamentul financiar, nu numai în avizul 6 din 2010, ci și în alte documente și dacă voi încerca să spun tot ceea ce s-a, menționat în acest aviz, nu vom mai putea să terminăm nici până după masă. Deci voi vorbi despre trei elemente importante din perspectiva curții, uh, trei elemente ale propunerii. Riscul tolerabil de eroare și um, audituri și conturi. Aceasta este o provocare foarte mare, uh, pentru că auditorii noștri trebuie să meargă peste tot în Europa și în lume trebuie să lucreze după un program foarte uh, strâns. Este într-adevăr o activitate care cere foarte multă flexibilitate și foarte multă cooperare între instituțiile europene și, de asemenea, cooperare foarte bună cu uh, țările sau cu actorii terți. Regulamentul financiar nu trebuie să împiedice această activitate. Unele propuneri pe tema auditului extern propuse de Comisia Europeană ar fi împiedicat această activitate prin introducerea unor schimbări care nu ar face decât să complice și să restrângă uh, procesul de auditare. Și de aceea Parlamentul și Consiliul au fost rugate de către con- uh, Curtea de Conturi să respingă anumite propuneri ale Comisiei din cauza acestor motive pe care le regăsiți și în avizul 6 din 2010. În al doilea rând, acum conturile – Regulamentul financiar stabilește cadrul în care Comisia trebuie să prezinte conturile Uniunii. În ultimii șase ani, Comisia a reușit să implementeze cu succes uh, standardele de contabilitate la nivel uh, contabilității publice și am fost surprinși la Luxemburg să vedem că propunerea de regulament financiar care a fost întocmită de comisie, de fapt, uh, se retrage acum de la din cadrul pe care a fost stabilit. În discuțiile pe care le-am avut cu uh, Comisia Bugetară din uh, Consiliu, Comisia a încercat să reafirme rolul acestor standarde ca fiind uh, cadrul important pentru pregătirea conturilor. Sper de aceea ca aceasta, Comisia, să continue această linie și în discuțiile sale cu Parlamentul. În al treilea rând și în ultimul rând, trebuie să vă, vreau să vă spun ceva și despre riscul, despre indicii de eroare. Uh, Curtea a fost, uh, s-a îngrijorat mai mult timp de, despre faptul că costurile sunt mai mari decât beneficiile sau decât uh, volumul de lichidități care este implicat în aceste procese. Și am încercat uh, să ne asigurăm ca mecanismele de control să nu fie numai eficiente, ci să fie și eficiente din punct de vedere al costurilor. Comisia a înaintat de aceea propuneri în ceea ce privește indicii de eroare, și uh, um, aceasta pentru uh, regulamentul financiar. Înțeleg că raportorii dumneavoastră au considerat că aceste propuneri riscă să fie uh, să oblige autoritățile de descărcare să um, lucreze în condiții foarte mari de risc. Curtea a tras atenția asupra faptului că mm, nivelul de eroare posibil și aspectele legate de cost sunt importante atunci când se face o nouă propunere și nu trebuie neapărat să fie luate în considerare atunci când Parlamentul dă descărcarea. Ar fi bine să spunem acest lucru în regulamentul financiar și anume că este nevoie de o evaluare corectă a costurilor de implementare și de evaluare a riscurilor atunci când uh, se fac propuneri și că este mai bine să procedăm așa decât să adăugăm o nouă cerință în legătură cu autoritatea de descărcare. Cam atât în legătură cu regulamentul financiar. Next. Câte ceva despre contextul în care are loc reuniunea noastră și poate repet ceea ce a spus domnul Cachis. Situația, situația economică s-a înrăutățit de când am emis opinia 1 din 2010, nu doar în Anglia, ci și în Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Ă, peste tot în Uniunea Europeană situația s-a înrăutățit. Multe state membre ă, spun că Uniunea trebuie să cheltuiască mai bine și să demonstreze acest lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aștept uh, opiniile, comentariile și sugestiile celorlalți deputați. La sua... Eh, Îi mulțumim domnului Bostock pentru prezentarea acestui raport și acum are cuvântul doamna Hau, președinta Comisiei Speciale privind provocările politice. Ja, vielen Dank ähm, und vielen Dank auch für die Einladung. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru invitația în comisia dumneavoastră. Trebuie să vă spun chiar de la început că Comisia SURE are un mandat limitat. Nu putem să ne implicăm în uh, afacerile altor uh, comisii, comisia, comisia de control bugetar sau comisia bugetară, încercând să le prescriem ce au de făcut. Deci am abordat calea discuției, ceea ce ar putea duce la o simplificare a implementării bugetului nostru în general. Nu e vorba aici numai de fondurile majore, ci și de fondurile mai mici. Avem uh, mai multe sisteme de management, anumite fonduri pot fi uh, acordate de către statele membre și fondurile mai mici sunt centralizate de către comisie și uh, sunt repartizate de acestea. Am discutat despre situația actuală, despre cum am putea îmbunătăți această situație. Singurul lucru pe care l-am avut ca document uh, de referință a fost raportul Curții de Conturi, uh, Ni s-a propus și ni s-a promis foarte mult timp că vom primi o comunicare din partea Comisiei pentru simplificarea procedurilor și se pare că această comunicare însă, deși, chiar dacă nu a ajuns încă la noi, nu, deși tocmai nu a ajuns la noi, nici nu există. Pe 30 martie ne-am întâlnit cu comisarul Șemeta, uh, reprezentantul nostru s-a întâlnit cu comisarul Șemeta încercând să afle ce se întâmplă cu acest document, pentru că noi doream să introducem propunere din această comunicare în raportul nostru și, din păcate, nu am putut face acest lucru pentru că nu avem niciun document. Am putea spune ceva despre următorul regulament financiar, însă nu are niciun rost. Am putea spune ceva despre simplificare, dar din nou aici nu este sarcina noastră să spunem acest lucru. Și deci ce vom putea face este doar să cerem ca toate fondurile să fie supuse principiilor uh, comunitare, să ținem cont de eficiență, de efectivitate și de uh, rentabilitate și nu cred că are rost să ne implicăm prea mult în alte instrumente sau în politici. Iar acum uh, vorbesc în nume propriu și aș vrea să subliniez că voi putea discuta despre aceste aspecte la mine în Comisia Bugetară după votul din Șure în 25-26 mai. Atunci vom reuși în Comisia pentru uh, Bugete să discutăm mai departe despre regulamentul financiar. La fondurile mari putem spune că obiectivele noastre ar trebui să fie respectate atunci când se implementează aceste uh, proiecte. Fondurile care se folosesc pentru aceste proiecte ar trebui să fie acompaniate de o, un ghid pentru o mai bună guvernanță. Poate că aceste sfaturi ar putea chiar să fie, um, să acompanieze toate proiectele mai mult uh, timp. Aceasta este părerea noastră, cel puțin uh, aceasta este de fapt cea de-a treia perspectivă financiară pe care eu o susțin și pe care am uh, elaborat-o eu și de fiecare dată am inclus idei și păreri noi, de fiecare dată când am încercat o reformă a instrumentului și a politicii structurale, a politicii agrare agricole, am încercat să uh, facem uh, lucrurile acestea din perspectiva eficienței și de multe ori ne-am lovit de faptul că nu se poate acest lucru. Cred de aceea că performanța statelor membre este supraevaluată. Și nu mă refer aici în niciun caz numai la statele membre nou, noi. Mă refer la anumite state membre sau în anumite regiuni ale unor state membre în care nu există guvernanța de care avem nevoie pentru a putea să gestionăm aceste aspecte și să le punem în aplicare la nivel regional și comunal și astfel să ne atingem obiectivele. Asta este însă un lucru pe care vi-l spun aici, dar nu-l vom scrie în raportul nostru, pentru că nu este mandatul nostru să ne dăm cu părerea pe această temă. Aceasta este părerea mea privată, personală, și voi încerca împreună cu experții noștri din domeniul agriculturii și cu experții noștri pe tema politicii regionale în diferite comisii să ne gândim și în această direcție, pentru că atunci când e vorba de legislația propriu-zisă pentru fondurile structurale sau pentru următoarea rundă de negocieri în, cu privire la politica agricolă, să putem să aducem și noi un aport. Cam atât despre acest subiect. Sper să reușim ca la următoarea perspectivă financiară să avem ceva de spus, nu numai la fondurile mari, în care vom dori ca fondurile noastre să fie, uh, obiectivele noastre să fie atinse în general, ci și la fondurile mici, când e vorba de inovare sau de cercetare, de exemplu, să reușim să ne gândim și în, din această perspectivă. Mă refer aici și la IMM-urile care ar avea de câștiga dacă dorim să participe la procesul de inovare. Atunci avem nevoie de o simplificare și sper de aceea ca să reușim să facem progrese pe acest punct, însă nu este mandatul nostru al Comisiei Șure și de aceea nu aș dori să vă dau mai multe detalii pentru ca să nu îmi sară la gât după aceea și să mă stranguleze colegii pentru că mi-am depășit atribuțiile. Mulțumesc! Grație alla colega. Mulțumim doamnei Hau și acum o să dăm cuvântul doamnei Pervonș Perez, președintă Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. Merci, monsieur le président. Euh. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru invitația comisiei mele de a fi asociată pentru că noi gestionăm câteva programe foarte utile pentru punerea în aplicare a diverselor strategii și care mobilizează o mare parte a bugetului Uniunii. Și de aceea ni se, care ni se par esențiale pentru succesul strategiei noastre politice, dacă prin strategie se definește Uniunea Europeană 2020 punctul principal al intervenției mele ține de calitatea cheltuielilor publice. De aceea m-ați chemat aici. Și de fiecare dată cu interlocutorii noștri există uh, o întrebare grea. Cum evaluăm calitatea? Calitatea reprezintă surâsul pe fața celor care au fost ajutați de programele noastre sau ține de gestionarea uh, corectă a programelor? Nu trebuie să pierdem din vedere această perspectivă. evaluarea rezultatelor doar pe baza cifrelor și uh, datelor reci nu contribuie la uh, evaluarea valorii adăugate de care avem nevoie. Pentru a face față acestei provocări, considerăm că trebuie să ținem cont de trei dimensiuni. În primul rând, concentrarea performanțelor și rezultatelor programelor pentru a optimiza rezultatul față de cetățeni, în al doilea rând simplificarea criteriilor de eligibilitate a procedurilor de rambursare este o uh, cerință veche, dar să nu uităm că există foarte multe programe și după aceea când mergem pe teren și ne întâlnim cu cetățenii, această preocupare este exprimată extrem de des. Avem nevoie de mecanisme care să asigure, pe de o parte, legalitatea și legitimitatea acestor cerințe. În al treilea rând, ideea că reforma gestiunii comune și anume a subvențiilor globale este un subiect extrem de important atunci când Eh, vorbim despre cheltuielile în cadrul Fondului Social European, pentru că foarte des acest fond susține proiecte mici eh, ale IMM-urilor sau ale ONG-urilor. Și nu putem, pe de o parte, în toate rezoluțiile noastre să spunem că vrem să susținem societatea civilă și IMM-urile și după aceea, când vine vorba despre regulile bugetare și contabile, să favorizăm marile structuri. Nu mi se pare calea cea mai bună. De asemenea, cred că trebuie să profităm de noua programare pentru a îmbunătăți structura contabilă a programelor, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi. Și aș dori, de asemenea, să mai spun câte ceva în legătură cu evaluarea calității cheltuierilor. Încă o dată, acest lucru depinde de obiectivele fixate. Și dacă privim strategia UE 2020 în domeniul ocupării și al afacerilor sociale, din cinci obiective există două care sunt care se reflectă asupra șomajului pentru că există o rată de 75% de uh, a șomajului între tineri și există milioane de săraci. Uh, lucru care se traduc în trei inițiative. Uh, uh, competențe noi, tin, mobilitate pentru tineri și luptă împotriva sărăciei. Succesul acestei strategii depinde de o finanțare adecvată în următoarea perspectivă financiară. Știu că nu este vorba de o, o problemă de control bugetar, ci, ci de o problemă politică. Și dați-mi voie să spun că dacă vrem să avem succes aici, nu putem să aplicăm o strategie cum uh, și-ar dori-o domnul Cameron, care nu mai vrea să dea bani Uniunii Europene. În trecut, Curtea de Conturi a criticat uh, faptul că există programe prea puțin susținute financiar pentru a-și putea atinge obiectivele și de aceea acum uh, trebuie să rectificăm această eroare. În al doilea rând, pentru că ne gândim că un bun nivel de finanțare nu este suficient, trebuie să existe și o bună încadrare. Aici apare chestiunea coordonării și controlului. Poli- și trebuie să existe și efecte tangibile pentru cetățeni. În acest spirit, de mersul în care ne-am angajat în semestrul european mi se pare important și aș adăuga un lucru uh, cu care sunt de acord câteva dintre parlamentele naționale. Dați-mi voie să insist așadar asupra faptului că pentru ca cheltuielile europene să fie utile, este ca acestea, acestea trebuie să aibă un efect de pârghie asupra altor cheltuieli. Pentru a se întâmpla acest lucru, trebuie să privim cum se uh, raportează cheltuielile europene la cheltuielile din statele membre. Astăzi, când redactez raportul pentru Comisia Criză, încerc să văd cum au fost cheltuite sumele în domeniul educației pentru a îndeplini obiectivul strategiei de la Lisabona, care uh, este să ajungem la o economie a cunoașterii. Și Comisia nu poate să-mi dea o evaluare în legătură cu ceea ce se întâmplă în bugetele statelor membre pentru a contribui la o strategie de educație. Există în bugetul european proiectele Erasmus și așa mai departe, însă cifrele în ceea ce privește mobilizarea bugetului statelor membre le-am găsit în uh, niște documente ale OCDE. Acest lucru nu poate să continue. Trebuie să avem o abordare prin care, în funcție de obiectivele Uniunii, să putem compara complementaritatea între cheltuielile Uniunii și cheltuielile statelor membre. În ultimul rând, în domeniul condiționalității, pentru că aceasta este o dezbatere în creștere. Ideea că am putea utiliza fondurile structurale pentru a sancționa statele în ceea ce privește nerespectarea pactului de stabilitate, mi se pare un contrasens. Mm, mi se pare incorrect și ineficace. Injust pentru că regiunile plătesc pentru greșelile guvernului central. Și ineficient pentru că este în contradicție cu conceptul de solidaritate al Uniunii Europene. În schimb, dacă încercăm să vedem cum utilizează regiunile aceste fonduri, l'argent communautaire fondurile comunitare, fonduri structurale folosite pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene este o condiționalitate esențială și o discuție cu adevărat relevantă. Regiunile se mobilizează în prezent pentru noua perioadă de programare sau pentru reforma regulamentului Fondului Social European, care este o, un efort foarte important. Fiecare regiune își poate defini propria strategie dar asta nu va contribui neapărat la strategia UE 2020 și Uniunea Europeană nu e suficient de bogată să-și permită așa ceva. Și un ultim aspect, dincolo de Fondul Social European, Comisia noastră pentru ocuparea forței de muncă se ocupă și de mobilizarea fondurilor de adaptare la globalizare și o să spun um, câteva cuvinte și în acest sens. Parlamentul a votat săptămâna trecută cu privire la mobilizarea acestor fonduri pentru Republica Cehă, pentru Unilever. Și cred că Uniunea Europeană nu poate să mențină strategii de delocalizare a companiilor multinaționale. O parte a acestui fond de adaptare la globalizare permite astfel de finanțări în prezent și nu cred că ar trebui să acceptăm așa ceva, fiindcă asta nu e o bună gestiune. Trei concluzii. În primul rând, știu că uneori se discută despre o declarație de asigurare care deja este în lucru în Regatul Unit, în Suedia și în țările de jos. Interlocutorii pe care i-am abordat pe subiectul acestei declarații de asigurare mi-au spus că permite comisiei să se um, scuze de orice responsabilitate și nu ar duce cu nimic la ușurarea controalelor. Am vrut doar să vă aduc acest lucru la cunoștință. În ceea ce a spus cele, în, ceea, în ceea ce privește cele spuse de doamna uh, Haug cu privire la capacitatea de gestionare și capacitatea administrativă, acestea sunt chestiuni esențiale. Uniunea Europeană o, utilizează foarte multe fonduri pentru asigurarea criteriilor de la Copenhaga pentru aderare, după care parcă acestea nici n-ar mai exista. Vorbim despre capacitatea de colectare a impozitelor, de a controla uh, cheltuielile, uh, dar astea nu sunt chestiuni care trebuie să fie abordate doar o dată pe an în rapoartele curții de conturi. Asta persistă ca o problemă și cred că trebuie să ținem cont de acești factori și în viitorul Fond Social European trebuie să existe o parte a fondurilor pentru asistență tehnică pentru implementare, pentru că dacă nu apar fenomene de corupție, și de subutilizarea fondurilor. A treia remarcă, susțin ideea că dacă nu se utilizează fondurile comunitare în mod corespunzător și fondul social, fondul social european nu este utilizat de către statele membre, acești bani nu trebuie să ajungă la state, pentru că Uh, trebuie să utilizăm strategia de. Nu trebuie să folosim strategia de a rambursa banii către statele membre, ci aceste fonduri trebuie să fie rambursate către Fondul Social European pentru a fi folosiți, folosite unde este nevoie. Parola la colega. Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Francesca Balzani, raportor pentru bugetul UE 2012. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Există un subiect care are strânsă legătură cu controlul calității cheltuielilor resurselor publice și am încercat ca acest subiect să fie introdus în raportul um, sau în revizuirea bugetului 2012, care are legătură și cu dimensiunea strategică a calității resurselor publice. Acest subiect este guvernanța europeană. fondurile publice nu sunt utilizate bine doar dacă se respectă toate reperele stabilite, deși acesta este un indiciu în această direcție. Dar există și un alt aspect, și anume aspectul planificării cheltuielilor. Și este nevoie de o abordare în sinergie între Uniunea Europeană și statele membre în acest sens. Adesea ne regăsim în situații în care rapoartele se inversează. Politicile naționale nu sunt planificate, create și puse în aplicare pentru respectarea unor obiective comune europene. Și de aceea, fiindcă de aceea se pun la dispoziție fonduri europene. Adesea, însă, ne confruntăm cu o inversare a raporturilor. Se încearcă să se înțeleagă dacă există fonduri europene pentru planuri pe care statele le au există o comuniune de interese și de obiective care stă la baza utilizării legitime a resurselor publice europene. Și acesta este și pilonul de bază al unei adevărate uniuni politice. În acest sens, aș spune că guvernanța economică, care trebuie să se axeze în detaliu pe dimensiunea financiară și de buget a Uniunii, și această guvernanță trebuie întotdeauna dusă mai departe. În acest sens, cred că trebuie să funcționeze, din punctul nostru de vedere, al celor care gestionează bugetul Uniunii Europene, uh, deci trebuie să funcționeze semestrul european. Trebuie să încercăm să creăm obiective comune fundamentale, fiindcă acesta este partea esențială a obiectivelor europene. Doar dacă avem obiective comune care sunt respectate pe scară largă, se respectă interesul public care a ajutat la strângerea acelor fonduri. Această structură prin care se cere verificarea întâi de toate a caracterului comun al obiectivelor uh, trebuie să-i determine statele să îndeplinească obiectivele comune, fiindcă legitimitatea utilizării resurselor publice este ca acestea să determine o pârghie care să îndrepte statele către un anumit comportament care să ajute la îndeplinirea unui obiectiv, care de la nivel european să fie pus în aplicare și la nivel național. Acesta este primul aspect care va permite, cred eu, construirea unui sistem de control mai eficient. Prima metodă de verificare fundamentală, care trebuie să fie întotdeauna primordială, este să se verifice utilizarea cu scopul stabilit, și anume scopul să fie unul care să deservească un interes colectiv care a fost stabilit la nivel european. Prin urmare, cred că dacă am reușit cu adevărat să construim un sistem de guvernanță pornind de la semestrul european, care să facă țările să ia hotărâri politice care să fie coerente și care să aibă legătură cu obiectivele comune europene, în primul rând cele din strategia 2020, vom crea și baza necesară pentru un control adevărat al utilizării acestor resurse controlele oficiale sunt dificile și uneori creează un mecanism care se opune practic verificării utilizării modului în care au fost cheltuite fondurile. Important este ca în toate aceste cheltuieli să fie integrate interesele comune, colective. Și apoi mai există și nivelul de implicare al autorităților, autorităților europene, regionale, naționale, teritoriale, care diferă de la un stat la altul. Trebuie apoi să fie implicate și autoritățile private. Această implicare este un subiect care are strânsă legătură cu utilizarea resurselor europene și cred că ar trebui să fie implicat în mod concret și ferm în definirea unui parcurs care permite implicarea tuturor în realizarea obiectivelor comune. Dar acesta trebuie să fie implicat și în faza de control, fiindcă, evident, controlul, în ceea ce privește competențele, trebuie să aibă legătură cu toate nivelurile care sunt implicate în utilizarea resurselor publice. Mulțumesc! Mulțumim doamnei Balzani și dau acum cuvântul doamnei Ulric Rodus, coordonatoare pentru Comisia de Pescuit. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru că ne-a invitat la această întâlnire. Pentru mine este o plăcere să, să prezint lucrurile din perspectiva Comisiei noastre pentru pescuit. În prezent, subiectul pe care îl discutăm în Comisia noastră este reforma politicii de pescuit. În cadrul acestei reforme, Fondul European de Pescuit um, va trece și el printr-o reformă. Încă nu putem spune care vor fi prioritățile pentru cheltuieli, fiindcă n-am primit propunerea comisiei pe care o așteptăm pe 13 iunie. Sunt sigură că vom reuși să colaborăm cu toate grupurile politice pentru a răspunde nevoilor micilor exploatații de pescuit. Dacă vom reuși să sprijinim aceste mici companii, prin activitatea noastră, asta va fi benefic pentru ei, dar asta nu înseamnă că controlul bugetar va fi mai ușor. Acești miști pescare artizanali folosesc metode artizanale, creează locuri de muncă în majoritatea cazurilor trebuie să ne străduim și să garantăm existența unui sistem de sprijin simplu și transparent pentru aceste mici exploatații și trebuie să evităm indici de eroare excesiv de ridicați. Trebuie să încercăm să evaluăm uh, toate rezultatele pe care le obținem, iar reforma va duce și la faptul ca Fondul European pentru Pescuit să fie uh, apoi contopit cu cel de-al doilea uh, fond pentru pescuit. Din al doilea instrument de finanțare se cofinanțează în momentul de față măsuri de control și de evaluare. Trebuie însă să facem foarte multe în acest domeniu pentru că, din păcate, bazele de date despre uh, stocurile de pește sunt extrem de uh, prost aprovizionate cu informații pe lângă toate aceste măsuri, din instrumentul uh, de acordul de parteneriat cu țările terțe pentru pescuit, se finanțează o serie din măsuri și cred că această problemă este extrem de delicată pentru că controlul țărilor terțe este făcut chiar de către ele însele și de aceea nu putem să avem uh, cu adevărat o privire de ansamblu. Trebuie să vedem dacă reușim eventual să le plasăm sub un control al Uniunii Europene. Și cred că ar trebui să existe uh, un text foarte clar care să ceară acest lucru. Aș put, m-aș bucura dacă aș putea primi sprijin în acest sens din uh, Comisia de Control Bugetar, pentru că, după părerea noastră, uh, banii se folosesc de multe ori în alte scopuri decât cele pe care le-am dorit. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele și dau comisia, cuvântul acum comisiei. Dacă dorește, înainte să plece, să ia cuvântul. Nu, atunci domnul Balci are cuvântul acum. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos iš įvairių komitetų. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, membri în diferite comisii parlamentare. Nu voi vorbi despre ceea ce trebuie făcut, pentru că toată lumea care a vorbit despre revizuirea regulamentului financiar și despre crearea unui sistem uh, coerent a vorbit despre obiectivul de a îmbunătăți calitatea cheltuielilor uh, Uniunii și toată lumea a avut dreptate. Voi vorbi în uh, calitate de cel care a fost responsabil timp de șase ani pentru uh, implementarea politicii Uniunii Europene și asimilarea fondurilor într-o țară foarte mică, Lituania. În primul rând, atunci când este vorba de folosirea fondurilor, întrebarea care s-a pus a fost cea legată de contribuțiile unor state membre la bugetul Uniunii. Cu toții știți probabil că Uniunea, că Marea Britanie și alte patru state membre plătesc mai mult la bugetul european decât uh, primesc de la acesta. Rezultatul acestui fapt este că celelalte 22 de state membre susțin parțial bugetul european deși sunt uh, numite țări uh, mai sărace sau țări mai puțin dezvoltate. Cred că pe viitor discuția noastră ar trebui să se concentreze pe un alt aspect, pentru că și noi contribuim într-adevăr uh, la bugetul european. Atunci însă când este vorba de un alt aspect, cred că doamna Haug avea dreptate când întreba de ce nu există niciun regulament cu privire la folosirea fondurilor uh, europene. Comisarul Șemeta s-a angajat să ofere o comunicare a Comisiei pe această temă. Însă, în statele membre ale Uniunii Europene există foarte puține persoane care cunosc bine principiile de, uh, care guvernează cheltuielile fondurilor europene. Persoanele care sunt responsabile pentru folosirea fondurilor încearcă să-și protejeze aceste fonduri și nu sunt interesate de o simplificare a regulilor uh, Uniunii pentru ca să nu poată fi acuzați de Um, cheltuieli uh, în alte scopuri sau uh, să fie trași la răspundere. Ce se va întâmpla, deci, în următorii ani? Cred că vom uh, avea ocazia să citim mai multe repoarte pe această temă. Riscul de eroare va fi probabil mai mic și vom auzi de propuneri de îmbunătățire posibilă în, pe viitor, dar situația nu se va schimba, probabil. Însă atâta timp cât nu responsabilizăm uh, actorii la nivel înalt, vom avea întotdeauna dificultăți la folosirea fondurilor europene. Domnule președinte, știți că am vizitat Italia de curând și am luat și ieri câteva decizii. Ar trebui, deci, să ne dăm seama că în statele membre ale Uniunii există anumite sisteme de interacțiune între instituțiile europene și instituțiile naționale și că nu există o voință politică de schimbare a acestor principii și de uh, transpunere rez- a responsabilității și asupra Comisiei și cred că această schimbare va dura de aceea foarte mult. Concluzia mea este așadar următoarea. Comisia Europeană ar trebui să răspundă de prezentarea și pregătirea unor principii simple, iar aceste principii ar trebui să fie implementate și în statele membre. De ce nu putem avea un contract standard? De ce nu putem avea o procedură standard de uh, achiziții publice care să conțină mai mulți pași? Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc pentru această intervenție, domnul Andreas. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt membră în Comisia Shore și voi repeta ceea ce am spus acolo. Nu poate să existe o măsură a eficienței cheltuierilor în afara raportului Curții de Conturi. Și în acest caz, acest raport este ignorat. Nu putem începe să discutăm, discutăm despre valoarea adăugată pentru că nu putem măsura cât de bine s-au folosit fondurile în trecut. Dacă ne uităm la raportul Curții de Conturi, erorile raportate nu încurajează investiții suplimentare în domeniile principale ale politicilor noastre. Noi scădem cererea de calitate atunci când Eh, trecem de la zero, to- zero toleranță la un risc admisibil de eroare. Eh, este totul foarte bine, dar dacă nu avem informații despre ceea ce s-a întâmplat în trecut, lucrurile devin imposibile. La Comisia Șur și la Comisia de Buget, eh, deseori am, încer- am cerut evaluarea Fondului European pentru Globalizare, menționat deja de doamna Berez, fără a face referire la Unilever, care este uh, un exemplu extrem de negativ de subvenție. Chiar săptămâna trecută, într-un stat membru, a avut, uh, s-a identificat o delapidare de fonduri. Și acum putem fi siguri că în anumite state aceste fonduri nu sunt uh, cheltuite în mod corect. Cum putem să contribuim să finanțăm companiile care închid uh, fabricile și se relocalizează. În legătură cu Regatul Unit, Regatul Unit nu este mulțumit în legătură cu felul în care sunt cheltuite fondurile europene în interiorul Regatului Unit. Pentru că dacă vorbim despre o declarație generală a guvernului, trebuie să înțelegem că majoritatea finanțării ajunge la autoritățile regionale deci, guvernul central nu poate să evalueze cum se cheltuiesc fondurile. Însă pot să vă spun că am urmărit anumite proiecte din fonduri structurale și am identificat o serie de neregularități. Însă mai mult am, am constatat că există organisme cărora li se uh, încredințează fondurile și care nu uh, îndeplinesc cerințele minime pentru gestionarea unor asemenea fonduri. Așadar, cred că avem încă foarte mult de făcut și am văzut că colegii din uh, comisiile buget și SURE și din uh, comisiile pentru uh, probleme economice și sociale și pentru pescuit au uh, reluat aceste probleme. Vă mulțumesc. Mulțumesc, sunt foarte tentat să comentez ceea ce a spus doamna Andreasen înainte, dar nu avem timp acum, nu avem de atât de multe ori ocazia să discutăm cu specialistele și specialiștii um, pe acest uh, domeniu din diferitele comisii. Pentru că ei se ocupă de cheltuielile uh, pe care noi încercăm să le controlăm. Mă bucur foarte mult să avem această ocazie și mă bucur ca să pot saluta patru colegi din, grupa mea, din grupul meu politic uh, chiar împreună care se ocupă de acest uh, subiect. În primul rând, cred că Parlamentul European are o sarcină generală. Când e vorba de calitatea cheltuielilor, una dintre sarcinile noastre va fi o colaborare mai bună cu parlamentele naționale și regionale în domeniul lor de competență, pentru că ele sunt cele la nivelul cărora se desfășoară proiectele de care vorbim. Cu aceste parlamente regionale și naționale va trebui să intensificăm așadar colaborarea noastră. Eu cred că conștiința trebuie trezită la nivelul regional și național pentru faptul că banii europeni care se cheltuiesc sunt până la urmă banii contribuabililor din regiunile lor și de aceea merită să facem eforturi și eu zic că aceasta creează o calitate suplimentară și la controlul cheltuielilor. Pentru că numai acolo se poate controla bine dacă proiectul care este um, finanțat cu bani europeni duce la, cu adevărat la o îmbunătățire a forței economice la nivelul respectiv, dacă îmbunătățește situația de pe piața muncii și dacă sporește, de exemplu, activitățile de pescuit regional. Comisia nu poate controla acest lucru și nici noi nu putem controla de la nivelul nostru, mai ales calitatea acestor proiecte, pentru că în ceea ce privește calitatea trebuie să începem cu nivelul național și regional și trebuie să transferăm uh, responsabilitatea către acestea pentru ca ele să înțeleagă că le revine un control al guvernelor respective. Iar apoi o declarație națională uh, de gestiune are o valoare. Dacă uh, ea poate devine, deveni un instrument instrument de politică în acea țară, dacă o declarație de gestiune, de management va declanșa o discuție despre cum au fost cheltuiți banii europeni și atât în ceea ce privește controlul financiar, cât și în ceea ce privește calitatea proiectelor, cred că atunci, în acest caz, am face un pas înainte. În al doilea rând, vreau să mă refer la curte. Dacă Curtea de Conturi susține, din punct de vedere al conținutului, o astfel de strategie, atunci eu cred că acestei curți îi revin două sarcini importante. În primul rând, colaborarea cu curțile de conturi naționale, de exemplu cu curtea uh, landurilor la nivelul uh, Germaniei și o intensificare a colaborării cu, acestora, cu acestea. Apoi ar trebui să încercăm uh, să vedem dacă există parametri posibili pentru o strategie integrată. Mulțumesc! Grazie, colega. Mulțumesc, domnule Herping, acum. Uh, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt membru în Comisia Buget, Control Bugetar și, sure, sunt a treime a finanțelor europene. Poate că Sfânta Treime există, dar nu în ceea ce privește bugetul și de aceea aș dori să uh, dau un răspuns la întrebarea retorică a raportorului care a spus că prim-ministrul britanic David Cameron a elaborat un document la sfârșitul anului trecut în care spunea că 1% este suficient pentru bugetul pe 2011. Însă, din ceea ce știu eu, a fost uh, susținut de către guvernul suedez, danez, guvernul german și vă reamintesc că la o emisiune germană mă întreb dacă susținătorii partidului dumneavoastră ar susține un buget uh, european în creștere. Mă tem că nu. Domnule Ostoc, sunt de acord cu dumneavoastră atunci când vorbiți despre calitatea cheltuielilor. Trebuie să examinăm natura bugetului. Și se pare că fondurile comunitare uh, sunt ca un fel de economie uh, gestionată de stat. Deci va exista un nivel de eroare. Însă mi se pare că am ajuns la limita capacității de absorpție și cu cât încercăm mai mult, cu atât va crește și rata erorii. Mai mult, există bani disponibili în bugetul european care nu sunt folosiți pentru că nimeni nu știe cum să îi cheltuie. Poate există probleme de cofinanțare sau de altă natură, însă nu întregul buget european se cheltuie. Anul trecut, 4 miliarde de euro au fost trimise înapoi către statele membre. Așadar, de ce vorbim acum despre un buget mai mare? Cu cât uh, încercăm să uh, mărim bugetul european, cu atât ne confruntăm cu uh, problemele unei economii planificate de stat. Eu aș propune să punem accentul pe regiunile cele mai sărace din statele cele mai sărace. Și, dar un, 1% de obicei este suficient. În ceea ce privește Comisia Sure, pentru că totul este sigur, trebuie să regândim structura bugetului european post-2014. Trebuie să îl uh, țintim pe proiecte orientate pe viitor. Doamna Beres spun, vorbea despre fondurile structurale și că acestea uh, sunt un fel de ostatic în uh, pilonul respectiv. Ați spus că dacă uh, luăm fondurile structurale de la anumite state membre a fi nedrept și ineficient. Vă reamintesc că acest lucru deja apărea în pactul de creștere și stabilitate, însă nu a fost folosit. Ar fi put- trebuit să se folosească măsura respectivă în Grecia și nu ar fi, am fi avut problemele de acum. Problema cu bugetul european ține de stimulente unde nu trebuie și de aceea ajungem la rezultatele greșite. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iuta Haug. Vielen Dank. Ähm, ich finde... Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că pot primi din nou cuvântul pentru că aș dori să mai spun câte ceva către Comisia de Control Bugetar. Eu nu fac parte din această trinitate, eu nu fac parte decât din uh, Comisia de Control Bugetar, uh, de Control, Comisia pentru Bugete și de Comisia Șure. Însă trebuie să vă spun că în Comisia Șure există, dincolo de limite de partid și de grupuri politice, o discuție despre cât de mare ar trebui să fie bugetul nostru. Nu e vorba aici de cifre, ci e vorba de categorii mai degrabă. În al doilea rând, avem o limită care nu trebuie să ne fie impusă de niciun stat membru pentru că este prevăzută în tratat. Iar uh, limita superioară este 1,23% pentru plăți din PIB și este stabilită așadar la această cifră. Iar uh, în acest uh, domeniu ne putem mișca. În momentul de față nici nu dorim să ne mișcăm în această marjă, pentru că în uh, perspectiva financiară am decis altceva momentan. Cu toate acestea însă, asta este limita pe care trebuie să o respectăm. Dacă însă ni se spune că în 2008 4 miliarde de euro nu au fost cheltuite din uh, bugetul european, atunci uh, nu putem spune pur și simplu Uniunea Europeană nu a fost în stare să cheltuiască acești bani, pentru că știm foarte bine, știți și dumneavoastră, că 80% din uh, buget este administrat uh, de către statele membre. Este vorba de un buget de investiție, de fapt. Deci nici măcar nu e vorba de un management împărțit, de un management comun, e vorba de un management care, de fapt, este la latitudinea statelor membre. Dacă fondurile structurale nu sunt folosite și absorbite cum trebuie, atunci aceasta nu este neapărat uh, răspunderea nivelului european, nivelul răspunderea Europei. Cu toate acestea, sunt de părere că, și acum vorbește experta bugetară din mine, deci sunt de părere că este sarcina tuturor uh, comisiilor de specialitate, fie că e vorba de pescuit sau de Comisia Econ sau de Comisia pentru Ocupare, indiferent uh, care, că este deci sarcina lor să analizeze felul în care uh, bugetul unui an este uh, implementat în acel an, în diferitele domenii. Și comisia este cea care poartă răspunderea pentru această implementare și este cea care trebuie să întrebe ce s-a întâmplat cu banii care au fost stabiliți în decembrie sau în noiembrie anul trecut. Aceasta este într-adevăr sarcina tuturor comisiilor specializate Comisia noastră nu poate să se asigure de acest lucru, deși suntem uh, responsabili pentru implementarea bugetului, dar Comisia pentru Control Bugetar trebuie să verifice că banii care au fost cheltuiți au fost cheltuiți cum trebuie. Dacă ziceam înainte că în Comisia Șure nu am introdus niciun capitol pe tema unei noi uh, ordini financiare sau unui nou regulament financiar, atunci aceasta se explică prin faptul că nu este sarcina noastră să vorbim despre regulamentul financiar. Dar bineînțeles că suntem interesați să participăm la discuție. Spuneam că am citit raportul lui Salvador Gariga și se vede din acest raport că dorim eficiență și că dorim uh, și rentabilitate. Dacă însă vorbim de uh, simplificarea cheltuielilor uh, fondurilor europene pe care le avem la dispoziție la nivel european, trebuie să ne asigurăm în același timp și că nu apar statele membre în joc și complică lucrurile suprapunând regulamentele lor bugetare asupra celor europene și apoi uh, regiunile și comunele nu mai sunt în stare să mai îndeplinească toate aceste cerințe care se cumulează. Un ultim punct, fondul pentru globalizare. Există reguli care guvernează acest fond și regulile nu au fost elaborate de către Parlamentul European singur, ci au fost elaborate, cum se întâmplă la nivel european. Consiliul și Parlamentul au elaborat legislația pe tema Fondului de Ajustare și Adaptare la Globalizare. Doresc de aceea să amintesc tuturor colegilor că noi susținem prin Fondul de Globalizare altceva decât întreprinderi, ci uh, noi susținem măsuri de educație, de uh, formare profesională pentru um, persoane șomere. Deci trebuie să ne gândim la acest obiectiv. Bineînțeles că se poate spune că de fapt statele membre fac acest lucru singure, dar nu este așa pentru că există fondul de adaptare la globalizare, există reguli pentru a um, accesa fonduri din acest fond și deci este praf în ochi să spui că noi susținem firma Unilever, de exemplu. Nu facem în niciun caz așa ceva. Noi nu susținem decât pe oamenii care au devenit șomeri în urma unor probleme de globalizare. Un ultim punct, chiar dacă sunt uh, socialdemocrată, știu foarte bine că lucrurile nu depind numai de uh, suma uh, pe care o folosim, ci depinde foarte mult de felul în care ne folosim fondurile în general și de felul în care mm, ne putem uh, gestiona atingerea obiectivului și de aceea nu putem să reproșăm nimic Parlamentului European. Mulțumesc. Mulțumesc. Momente. Domnul Bostock, reprezentant al Curții Conturi, de Conturi, dorește să intervină din nou. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o discuție foarte interesantă, foarte animată și am să spun și eu câteva cuvinte. Uh, îmi cer scuze dacă nu fac comentarii cu privire la politica britanică. Se pare că oricine altcineva face acest lucru și nici cu privire la această sfântă trăime care nu intră în competența curții de conturi. A spus câteva întrebări specifice curții, dacă putem face mai mult și mai bine în cooperare cu instituțiile naționale de audit și cum putem să stabilim niște parametri pentru un audit orientat pe rezultate. Am făcut deja destul de multe în comparare cu oficiile naționale de audit. Am uh, avut uh, pil- proiecte pilot cu uh, autoritățile din Cehia și din uh, țările de jos în cadrul uh, declarației de asigurare DAS. Uh, lucrurile nu sunt chiar așa de clare în practică precum sunt în teorie. Există aspecte legate de interese divergente de audit, există chestiuni de programare, de coordonare și de aceea în practică lucrurile sunt mai dificile puțin decât în teorie. În ceea ce privește auditul orientat pe rezultate, e un lucru pe care am încercat să-l facem. Am făcut audit axat pe performanță pentru a evalua eficiența. Sigur, capacitatea de a evalua eficiența depinde în mare măsură de claritatea înțelegerii obiectivelor care au fost stabilite. Există cazuri în care sunt multe obiective, unele nu sunt clar definite și de aceea e dificil să determine eficiența. Și asta ne duce înapoi la una dintre aspectele din avizul opiniei 1-2010. Au uh, reieșit niște teme interesante, comune din intervențiile de până acum. Am reținut două. În primul rând, selectivitatea. Au fost aici deputați care au spus că trebuie să ne axăm pe activități cu adevărat comune, în care fondurile europene au un rol foarte important de jucat și apoi o preocupare comună pe care o pot rezuma spunând simplicitate și practicalitate la punctul unde sunt livrate aceste proiecte. Doamna Haug a spus că este o tendință să supraestimăm capacitatea statelor membre de a pune în aplicare aceste programe de cheltuieli. Așa am înțeles eu. Într-adevăr, asta este o preocupare și eh, de aici există dorința ca lucrurile să fie ținute simple mai degrabă decât complicate. Doamna Beres a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă ONG-urile și IMM-urile în ceea ce privește respectarea normelor europene foarte complexe. Din nou, e vorba de uh, eh, complex complexitate pe teren, concret, și doamna Rodust uh, a vorbit despre problemele cu care se confruntă pescarii. E logic ca înainte să poată pune lucrurile în aplicare să înțeleagă despre ce e vorba acei pescari. Uh, deci există niște teme diferite care însă s-au concretizat în niște propuneri asemănătoare. Cred că există niște alegeri foarte dificile care au reieșit din aceste discuții. Este ușor să spui că ești pentru cheltuieli mai bune sau cu mai bună uh, eficiență în viitor, dar în practică e nevoie de niște alegeri concrete, de exemplu, concentrarea obiectivelor. Putem găsi exemple uluitoare ale acestei lipse de concentrare obiectivelor. Am văzut raportul curții privind energia inteligentă, care a fost un program mic, 240 de milioane de euro pe o durată de 4 ani. Existau 17 acțiuni cheie împărțite pe 63 de zone țintă. Deci nu putem vorbi despre o cheltuială sau cheltuire concentrată a fondurilor europene. Banii au fost pur și simplu împărțiți pe multe obiective. Însă, cei care au primit fondurile au fost mulțumiți de faptul că au primit bani, că au putut declara că primesc fonduri europene și așa mai departe. Deci, iată, acolo a fost făcută o alegere. Există și beneficiari care s-ar putea să fie dezamăgiți dacă concentrăm obiectivele și uh, cheltuielile UE. Nu este o alegere a curții de conturi, până la urmă, ci a autorităților politice, în ceea ce privește plus valoarea europeană. Spunem, da, trebuie să fie plus valoare europeană, dar în anumite anumite contexte, dacă ne gândim ce înseamnă asta, deja ajungem pe un teren foarte sensibil. Fondurile structurale. Le privim ca pe un mecanism pentru a transfera resurse de la uh, state membre relativ prospere către state membre mai puțin prospere, să spunem. Însă, o mare parte a fondurilor structurale este transmiterea către bugetul comunitar a resurselor de la o regiune care apoi merg către o altă regiune a Uniunii Europene. Acesta este mecanismul pentru a transferul resurselor din sud-estul Angliei, care este bogată în Scoția Nord și Nordul Irlandei, care sunt mai puțin bogate, sau din Baden-Württemberg către uh, fostele, către landurile din fosta Republică Germană de Est. 30-40% cred că sunt transferul în cadrul statelor membre. Să fie asta oare plus valoarea europeană? Nu eu, sunt cel care trebuie să hotărască acest lucru. Și apoi, în ceea ce privește acest risc tolerabil, există niște compensații între responsabilități ce riscuri este pregătită Uniunea să-și asume, în ce măsură încercăm să reducem riscurile prin stabilirea de norme detaliate și așa mai departe. Sunt întrebări întemeiate pentru rezolvarea cărora e nevoie de hotărâri politice dificile. Însă Curtea de Conturi nu e un organism politic, ci o organizație tehnică și de aceea am să mă opresc aici înainte să intru pe un teren unde n-ar trebui să mă aventurez. Mulțumesc, domnul Ceații Macachis, raportor, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Bostock pentru că a vorbit despre calitate de la început. Ați vorbit despre simplificare și despre supraveghere și ați dat uh, exemplul politicii agricole comune, care este într-adevăr un exemplu bun. Prin uh, activitatea comisiei uh, foarte concertată, prin susținerea Parlamentului, va trebui să obținem un aparat de supraveghere foarte bun, un, uh, un mecanism de supraveghere în care calitatea să joace un rol mult mai important decât în alte domenii ale politicii de coeziune. Însă doamna Rodust spusese înainte că și în aceste domenii mijloacele nu ajung întotdeauna la destinație, cel puțin uh, cea, este ceea ce a spus ei în ceea ce privește pescuitul. Pescuitul în legătură cu țările terțe, da. Uh, se poate întâmpla în continuare ca aceste fonduri să nu ajungă la destinație și trebuie să avem grijă. Acum, în ceea ce privește plus valoarea europeană, să rămânem la exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră, repartizarea între regiunile sărace și bogate ale Uniunii, dacă aceasta este sau nu o valoare uh, adăugată europeană. Mă bucur să avem în uh, comisia noastră invitați din alte comisii, să putem eventual discuta despre anumite mituri în domeniul uh, politicii de coeziune există foarte multe mituri care ar trebui uh, să le discutăm. De exemplu, regiunile sărace care se pare că au recuperat. Nu au recuperat neapărat. Uh, Uniunea transferului este deja în uh, funcțiune, ba chiar mult mai mult funcționează aceasta decât în cadrul Marii Britanii, de exemplu, dar de fapt adevărata uh, eficiență nu se vede în acest domeniu. De altfel, multe întreprinderi din centrul Europei au primit foarte multe uh, contracte în baza fondurilor de coeziune, foarte multe întreprinderi germane au participat la construcția aeroportului din Grecia din Atena. Deci, de fapt, politica de coeziune nu este cu adevărat o politică de solidaritate, ci, de fapt, este o extindere a pieții interne cu alte mijloace. Și trebuie să susținem acest lucru mai departe, pentru că avem nevoie de acest mecanism. Haideți să ne uităm la exemplul Greciei. Împreună cu bulgarii și cu românii, grecii nu sunt în stare să își absoarbă fondurile. De 30 de ani Grecia face parte din Uniunea Europeană și se află în spatele Bulgariei și a României la capacitatea de absorpție a fondurilor, fonduri care le stau de dispoziție. Este într-adevăr o sentință catastrofală, nu numai pentru greci, ci și pentru comisie, pentru că comisia nu a fost în stare ani de zile la rând să stabilească mecanisme prin care statele membre să poată să fie aduse pe calea cea bună. Ceea ce ne duce la concluzia că de fapt am stat și am asistat la o politică coruptă de castă în care s-au folosit fondurile europene în alte scopuri și aceste, avem și dovezi pentru aceasta în Grecia. Deci, prin descărcarea pe care nu am acordat-o, am cerut Comisiei să ne demonstreze ce s-a întâmplat în ultimii ani și cum s-au uh, făcut corecturile la proiectele care nu au funcționat ne lipsește în continuare răspunsul Comisiei, suntem foarte atenți la ce ne oferă Comisia ca explicații, însă Comisia a acceptat faptul că este foarte dificil să în, se descurce în această încrengătură de uh, mijloace prost uh, descrise în documente și uh, să vadă care sunt proiectele alternative, să verifice calitatea acestor proiecte alternative, ceea ce nu este deloc ușor. Comisia are mari dificultăți să face acest lucru, fac acest lucru și totuși noi am cerut ca ea să ne dea socoteală. Uh, după cum vedeți, am făcut și noi greșeli foarte mari. Mi se pare foarte bine că Utah Hawk a spus că statele terțe sunt pe cale să acționeze mai mult și că sunt în sta- și ele responsabile. Însă comisia trebuie să ofere și ea anumite informații, să ne spună exact care sunt țările care nu acționează cum trebuie. Avem deci un mijloc la dispoziție care este presiunea. Dorim așadar ca plățile acum să se facă cu suspendare și cu întreruperea plăților, să existe acest instrument și să se folosească cu adevărat. Trebuie acum doar să verificăm ca evaluarea plus valorii europene, eficiența sau rentabilitatea, performanța să fie um, respectate, așa cum este prevăzut și în tratatul de la Lisabona, pentru că Comisia a dat deja o opinie despre felul în care dorește să arate acest raport de evaluare. Sper ca și Curtea de Conturi să se implice foarte puternic pentru ca să nu verifice numai legalitatea și uh, uh, corectitudinea măsurilor, ci să evalueze și eficiența și performanța acestora. Există un proiect pe care l-am primit din partea Comisiei, care este foarte general. Sunt foarte curios să văd cum uh, va folosi Comisia această plus valoare și cum o va verifica și îmbunătăți pentru fiecare din uh, cheltuielile care au loc. Vreau să mă refer și la ceea ce a spus colega noastră, doamna Berez, în legătură cu pactul de stabilitate. Dumnezeu a vorbit din experiența sa ca președintea celuilalt, uh, celuilalte comisii și a spus că pactul de stabilitate, într-adevăr, este un instrument important se spune că unui, unei persoane dezbrăcate nu poți să iei nimic din buzunar. Bineînțeles că fondurile de coeziune sau fondurile europene în general se, sunt foarte dificil de armonizat cu celelalte măsuri. Trebuie însă să ne gândim și dintr-o perspectivă a disciplinei bugetare. Trebuie să clarificăm de la început faptul că statele membre poartă o răspundere în tot ceea ce fac uh, și că nu trebuie să ne predea răspunderea aceasta să ne o paseze cu prima ocazie, așa cum o făceau în trecut. Deci trebuie să existe o disciplină bugetară mult mai puternică, pentru că altfel nu vom putea garanta succesul acestor uh, proiecte. Și disciplina aceasta încă lasă de dorit și chiar o cultură a disciplinei este total absentă în statele membre, în unele dintre ele. Iată de ce cred eu că situația este destul de dificilă. Doamna Balțani a vorbit despre interesul general. Și cred că și aici avem probleme. Nu vreau să vorbesc despre exemplul Unilever, dar trebuie să fie foarte clar că aceste cheltuieli se fac în interesul public. Este ceva care trebuie să aducă o plusvaloare și se uită acest aspect. Dacă avem nevoie de mai mulți bani, domnul Epping um, a, a, mi s-a adresat mie ca liberal. Eu am fost de părere de la început că bugetul trebuie să fie întotdeauna verificat. Trebuie să vedem care sunt fondurile care ar putea să fie aplicate mai bine. Deci eu sunt de acord într-un fel cu dumneavoastră. În același timp, însă sunt de părere că, în ciuda acestor aspecte, foarte multe instrumente ale politicii europene sunt mai bune decât instrumentele naționale de care dispunem. Dar acesta este procesul în care ne găsim în momentul de față și trebuie să garantăm faptul ca și calitatea să fie mai bună. Negocierile în care intrăm, de asemenea, pot fi îmbunătățite. Vreau să mulțumesc foarte mult tuturor uh, celor implicați. Mi s-a părut foarte important să putem purta aici această discuție despre calitate. Sunt foarte recunoscător Comisiei pentru buna colaborare și pentru faptul că a rupt cu tradițiile de până acum. Până acum Comisia încerca să fie foarte diplomată, nu mai este acum atât de diplomată cu unele state membre, spun care sunt aceste state membre și acest lucru este extrem de important pentru îmbunătățirea calității. Mulțumesc, domnule președinte. Al colega Giați. Îi mulțumim domnului Ceații Marcachis. Înainte de a încheia această primă parte a discuțiilor, am o scurtă observație personală. O să încerc să nu repet cele spuse până acum. În primul rând, discuția aceasta a fost extrem de utilă pentru că pe viitor, în ceea ce privește corectitudinea, competența și transparența utilizării fondurilor europene, va constitui cartea care conferă credibilitate instituțiilor europene. Am văzut studii, am văzut sondaje la nivel european și astea au demonstrat în ce măsură acest subiect uh, are legătură cu subiectul corupției care preocupă cetățenii europeni. Au fost puse aici o serie de lucruri, mai vreau și eu să adaug ceva. După părerea mea, trebuie să facem întotdeauna eforturi tot mai mari să nu limităm partea aceasta de control, fie făcută de comisie, fie de OLA, fie de Parlament și de statele membre, deci să nu ne limităm la controle de formă oficiale doar, fiindcă cei care acționează în domeniul fraudei europene um, fac acest lucru respectând regulile pe care le cunosc foarte bine. Deci trebuie să valorizăm aspectul controlului pe fond nu doar de formă, care permite să se facă o comparare, o analiză a raportului cost-beneficiu foarte bună, care este de altfel o altă competință a comisiei noastre. Un alt aspect care n-a fost menționat astăzi aici, dar care este implicit, este că pericolul corupției, așa cum a spus domnul Ceații Marcachis și cum a spus și doamna președinte Berez, există. Deci, să nu uităm delegația din Italia pe care am subliniat-o și în audierea Procuratorului Național Antimafia, deci să nu uităm că în ultimii ani structurile de criminalitate organizate devin din ce în ce mai interesate de fondurile europene în care încearcă să se implice. Un alt aspect care nu poate fi evitat și pe care l-am discutat și zilele trecute când am avut descărcările de gestiune este nevoia de a crește autoritatea instituțiilor europene, Comisie și Parlament, față de statele membre, în special în ceea ce privește relația cu acele state membre care în mod repetat de ani de zile prezintă uh, abateri și erori foarte mari, chiar fraude în ceea ce privește fondurile europene. Am discutat și în comisia noastră acest lucru și anume nevoia întreruperii fondurilor, dar, așa cum a spus deja o colegă, trebuie să avem în vedere și faptul că dacă un stat membru nu folosește banii așa cum trebuie, din neglijență, fiindcă nu poate sau din alte motive, aceste fonduri trebuie să se întoarcă la bugetul UE și să fie folosite pentru cei care au demonstrat într-un mod mai clar că știu cum să cheltuiască fondurile europene în mod corect. Un alt aspect care, după părerea mea, ne face să înregistrăm progrese este consolidarea poziției OLAF. Eu cred că este foarte important să încercăm să facem eforturi pentru a face din ce în ce mai eficientă cooperarea între statele membre, Uniunea Europeană, Comisie și Parlament, Parlamentul European. Prin urmare, înainte să încheiem acest punct și vreau să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi, domnului Bostock, celor doi președinți, doamna Haug, doamna Berez, doamnei Balțani și doamnei Rodust și vreau în încheiere să-i dau cuvântul doamnei Gresle, care dorește foarte scurt să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau în niciun caz să iau eu cuvântul final, pentru că ați concluzionat foarte frumos acest subiect. Vreau doar să vă atrag atenția asupra unui aspect. Controlul fondurilor cheltuite este una din sarcinile care le revine Parlament, îi revine Parlamentul European prin tratat. Deci ceea ce face Comisia de Control Bugetar este stabilit în tratat. Dacă Comisia Cont încearcă apoi să-și îndeplinească această sarcină, aceasta este apoi foarte prost văzut, atât în Parlament cât și la cei pe care trebuie să-i controlăm. Comisia Europeană, în exemplu, care se ocupă de organizarea timpului său liber, mai ales. Vreau să vă amintesc însă că nu putem să obținem îmbunătățiri decât dacă luăm în serios această sarcină care ne revine. Și dacă o luăm în serios, de exemplu, înaintăm amendamente în care ne referim la fondurile structurate, structurale în care constatăm că 95% din neregularități sunt uh, atribuite mereu uh, la trei țări, Spania, Italia și Grecia, atunci se face totul în acest Parlament pentru a încerca să se taie acest amendament. Am uh, putut deduce din această dezbatere la care în mod expres nu am participat că, de fapt, vrem să luăm în serios această sarcină a repartizării fondurilor corectă și pentru aceasta însă e nevoie de curaj pentru ca diferiții colegi din statele membre respective să fie interpelați, să putem să discutăm cu ei prin cu naming and shaming și până la sfârșit, până la plen chiar. Mi se pare că aceasta lipsește oarecum, câteodată ne comportăm destul de ipocrit și poate că ar trebui de aceea să încercăm să facem primele schimbări chiar la noi în grădină. Mulțumesc! Grazie, sono perfettamente d'accordo. Mulțumesc, sunt perfect de acord. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor care au participat și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, mandat pentru trilogul privind proiectul de buget 2012. Raportor este domnul Ceații Marcachis, care și dau cuvântul. Mulțumesc. Yes. Mulțumesc. Nu știu dacă doamna Balzani va rămâne cu noi, fiindcă este vorba de raportul domniei sale. După cum știți, nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru avizul nostru referitor la proiectul de buget 2012. Pentru mine important a fost să subliniez în avizul respectiv că bugetul UE trebuie să reprezinte un instrument pentru îndeplinirea obiectivelor cu plus valoare europeană. Asta am discutat și nu doar un mecanism simplu pentru redistribuirea fondurilor între statele membre. Deci este o continuare a discuției pe care tocmai am avut-o. Vreau de asemenea să accentuăm importanța responsabilizării clare pentru utilizarea fondurilor publice pentru a consolida încrederea cetățenilor europeni, exact cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, când ați vorbit de calitatea cheltuielilor UE. Comisia trebuie să fie responsabilă nu doar pentru respectarea obiectivelor, ci și pentru uh, verificarea realizării rezultatelor, care vor face parte din acele rapoarte de evaluare pe care sperăm că le vom avea începând cu 2012. Am vorbit despre simplificări care vor fi parte a avizului structuri, simplificare la nivelul sistemelor de gestionare al structurilor proiectului, care simplificare însă nu trebuie să afecteze eficiența sistemului de control. Vreau de asemenea să subliniez rolul jucat de declarația de asigurare, acest DAS, care conține informații cu privire la indicii de eroare în statele membre individuale, lucru care trebuie subliniat ca o continuare a celor spuse de doamna Gresle și anume că trebuie să ne oprim diplomația, atitudinea diplomatică și să spunem țărilor care greșesc pe nume, să evaluăm performanța statelor membre unul câte unul, fiindcă acest lucru este foarte important. Curtea de conturi în trecut nu a făcut acest lucru, nu s-a referit la nivelul de performanță. Acum avem o publicație a Comisiei acest tabel de marcaj în care este evaluată performanța la nivelul fiecărui stat membru și există și un raport de sinteză pe care Comisia îl publică în fiecare an, unde ar trebui să se evalueze punctele forte și slabe ale sistemelor de gestionare și control din statele membre. Există mari diferențe între sistemele de control în funcție de stat membru și am vrea să ni se spună care este părerea Comisiei cu privire la calitatea acestor sisteme? De asemenea, în, după cum a spus și domnul Gaias, trebuie să ne gândim la modul de implicare a organismelor naționale. Avem curți naționale de conturi care pot servi ca organisme certificate, certificate de către Curtea de Conturi Europeană. Ideea asta apare în fiecare an și aș vrea să invit Curtea de Conturi să se gândească la modelul menționat de domnul Bostock, modelul cooperării cu curtea din uh, țările de jos și din Cehia și să continue această colaborare. Am introdus două noi puncte, aspect relevant pentru doamna Balzani, aș spune, în care se spune că e nevoie de revizuirea instrumentelor bugetare de comisie. În primul rând, cu privire la politica de coeziune, despre care tocmai am vorbit, în politica de coeziune se vorbește în mare despre subvenții, despre granturi. Și uităm că putem realiza mult mai multe prin utilizarea de credite, de împrumuturi. Există un organism european care poate acorda aceste credite, Banca Europeană de Investiții, BEI, și trebuie să vorbim despre un mix între aceste subvenții, granturi și credite și chiar și obligațiuni de proiect, care pot să devină un nou element în prezent discutat în mai multe comisii. În al doilea rând, în ceea ce privește inovațiile și programele de cercetare, domnul Bostock tocmai ne-a spus că programele competitive de inovație, programele de energie inteligentă au anumite neajunsuri. Și am vrea să sugerăm un sistem prin care să se recompenseze inovațiile de succes care să fie folosite pentru um, a înlocui această plată în avans. În prezent există finanțări în avans și apoi trebuie să se dea o justificare pentru ce este nevoie acea finanțare. Dar ne putem gândi și la o situație opusă, adică recompensez pe cineva care prezintă o inovație care s-a dovedit a fi de succes. E un model care funcționează foarte bine în Israel, în Japonia, în Statele Unite Unite care ar reduce costurile de audit și ar uh, reduce și complicațiile. Dat fiindcă nu am prea mult timp pentru aviz, o să introduc spre amendamente următoarele puncte. Comisia va investiga vizibilitatea perioadelor de programare mai scurte, fezabilitatea acestora, fiindcă perioada de programare de șapte ani face pentru noi să fie foarte dificil să evaluăm nu doar legalitatea și regularitatea, ci și eficiența. Și trebuie să ne gândim la acest aspect. Comisia trebuie să formuleze propuneri ambițioase pentru ca UE să aibă resurse um, consistente, autonome. Domnul Lewandowski în prezent are o propunere foarte interesantă, discutată intens de anumite state membre statul pe care îl cunosc eu cel mai bine nu e foarte încântat cu privire la această propunere, o, un impozit, o taxă suplimentară, dar poate că există și alte idei la care se poate gândi Comisia în acest sens. Comisia va avea posibilitatea de a decalifica, descalifica sistemele naționale acreditate dacă se dovedește că acestea funcționează sub standarde. E un fel de sancțiune de reputație, care vor fi, va fi mai eficientă decât mecanismele de corecție actuale. Știu că nu mai am, n-am avut mult timp, mă opresc aici. Mulțumesc! Comisia vrea să intervină cu privire la cele spuse de raportor? Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte reținut până acum. Nu am dorit să intervin într-o dezbatere care este mult mai largă decât uh, cea obișnuită în Comisia de Control Bugetar. Majoritatea preocupărilor exprimate de raportor se regăsesc în punctele prezentate de către domnul comisar Șemeta ca răspuns la proiectul de rezoluție și am uh, lucrat foarte serios pe acest proiect. Aș dori să spun câteva cuvinte despre simplificare. Comisia nu a emis o comunicare în legătură cu simplificarea, preferă o abordare pragmatică. Lucrăm pe acest subiect și lucrăm acum pentru la pregătirea actelor de bază sectoriale. În loc să avem principii generale evocate aici de a măsura rezultatele, de a utiliza mijloace mai simple, mai puțin vulnerabile la fraudă, mai puțin vulnerabile la eroare, și care necesită control mai puțin. De, sunt, acestea sunt principii extrem de ușor de enunțat, însă este extrem de greu ca acestea să fie traduse, transpuse în măsuri concrete care să concilieze acțiunile cu obiectivul. De aceea Comisia lucrează pe acest lucru și pentru a nu da impresia că nu facem nimic, vă informez în legătură cu acest lucru. Vă mulțumesc. La corte de conti reprezentantul Curții de Conturi vrea să intervină, nu, atunci uh, are cuvântul domnul Geier. Ja, ich bin weder vom Gerichtshof noch vom Rechnungshof. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, nu sunt nici de la Curtea de Conturi, însă vreau să răspund la ceea ce a spus Iorgo Ceațin Arcachis, cele, cele de-a treia remarca sa. Nu am nimic împotriva principiilor sale. Am discutat acest lucru în mai multe comisii parlamentare și la în grupurile de partid. Am menționat un lucru în uh, rezoluțiile noastre și anume cum poate contribui Uniunea Europeană pentru a depăși criza. Eu aș dori o formulare care să evite neînțelegerile sau o înțelegere greșită. ca și controlul bugetare, ar trebui să salutăm ideea că în politica de coeziune ar trebui să mergem spre o abordare mai generală. Cred că putem să găsim o formulare puțin mai bună acolo. Cred că împrumuturile băncii europene de investiții ar trebui să fie complementare, un instrument complementar care să poate fi folosit, însă dacă privim cazul Germaniei, se poate vedea că autoritățile publice folosesc fonduri din fondurile structurale și, în acele cazuri, Ei nu ar trebui să aibă posibilitatea de a folosi împrumuturi pentru a acoperi deficitele, pentru că legislația germană îi împiedică să facă uz de împrumuturi în asemenea cazuri. Fumulie. Iată de ce legislația nu este destul de bună în acest domeniu și formularea pe care ai ales-o tu, Iorgo, ne lasă să tragem concluzia că, de fapt, noi nu suntem uh, de acord cu faptul ca Comisia să fie singura care folosește acest instrument. Eu cred că uh, este într-adevăr un instrument complementar, dar în sensul politicii de coeziune este bine să acționăm așa. Sigur că putem să discutăm și despre faptul că fondurile de coeziune nu revin neapărat celor care au fost destinate, dar totuși în ceea ce privește politica de coeziune ar trebui să, mențion, să menținem aceste reguli și ar trebui să subliniem că vrem să ne îndepărtăm de subvenții și vrem să trecem mai mult pe o formulă de credite. Poate însă să găsim o altă formulare. Asta este rugămintea mea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Șații Marcachis. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru această întrebare sau măcar pentru acest comentariu, de fapt, pentru că este bine să clarificăm lucrurile. Este vorba de a avea un efect pârghe din uh, subvenții folosind mecanismul pe care l-am folosit deja la așa numita Risk Shared Finance Facility, care este un program de cercetare. Acolo s-a folosit un miliard din programul de cercetare al BEI, care a fost blocat pe un cont uh, fix și apoi, prin efectul pârghie, piața privată de capital poate să mai contribuie cu alte sume având în vedere că există deja o garanție care poate să acopere riscul mai bine. Și astfel ne, am, ne-am imaginat noi efectul pârghie. Însă mulțumesc pentru comentariul că trebuie îmbunătățită formularea pentru ca să fie foarte clar acest efect pârghie pe care îl dorim. Mulțumesc! Grazie! Mulțumesc! Vreau să vă reamintesc că în ceea ce privește această procedură, termenul pentru depunerea amendamentelor este 18 aprilie 2011 la ora 12. Trebuie acum să trecem la următorul punct, 17, raport special al Curții de Conturi. Raportor este domnul Calfin, care ne-a spus că poate să ni se alăture la ora 11 fix. Deci facem o pauză de 15 minute.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

Good morning. I ask you kindly to take a seat. Finally, we are ready. We have our Bună dimineața, vă rog să luați loc. Iată, suntem pregătiți, avem um, și raportorul alături de noi. Punctul 17 de pe ordinea de zi, domnul Ivai Localfin este raportorul. Aveți cuvântul imediat. Bine ați venit și domnule Vris. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Boguslav, îmi cer scuze tuturor colegilor, fiindcă a trebuit să așteptați după mine, îmi cer scuze. Am crezut că subiectul va fi abordat mai târziu astăzi, dar văd că ați fost foarte rapizi. Îmi cer scuze încă o dată, deci, că v-am făcut să așteptați. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, n-am fost rapizi, am fost eficienți, știu, spune domnul Cal, că lucrați foarte eficienți. Dragi colegi, acest raport care a fost elaborat deja de o vreme, se axează pe cheltuielile pentru noul instrument european de vecinătate și parteneriat. În trei țări din Caucazul de Sud, Armenia, Azerbaijan și Georgia. Raportul a încercat să vadă în ce măsură au fost cheltuite în mod eficient fondurile, cum au fost structurate lucrurile, dacă punerea în aplicare a primului program de acțiune anual a fost făcută la timp cu succes și s-au înregistrat obiectivele stabilite și dacă instrumentele au fost exploatate în mod adecvat în cadrul acestui instrument european de vecinătate și parteneriat. Vreau să felicit și să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport, fiindcă cuprinde câteva aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare în activitatea noastră viitoare. În primul rând, în ceea ce privește cheltuirea fondurilor, în special pentru noul instrument, și analizarea eficienței acestora și a rezultatelor obținute. E vorba de un instrument nou, de instrumente noi, Orice nouă inițiativă, evident, are nevoie de timp pentru a, ca lucrurile să se ajusteze, să se calibreze și încă de la început, în acest instrument, putem spune că se conturează o serie de probleme care trebuie să fie abordate. După pregătirea raportului, a avut loc un schimb de vederi în comisie o schimbare la nivelul Comisiei, uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Și acum acest instrument este de competența comisarului Fule. Care sunt problemele care trebuie abordate? E vorba de programe mici care de regulă uh, se axează pe sprijin bugetar. E un subiect pe care trebuie să-l discutăm. Știu că subiectul a fost deja discutat. Și acum e ocazia să-l mai abordăm. Uniunea Europeană alocă fonduri pentru sprijin bugetar, adică sume, fonduri forfetare pentru bugete, pe baza mm, angajării țărilor de a îndeplini anumite rezultate. Uniunea Europeană finanțează și proiecte concrete. Cred că ambele metode sunt întemeiate după părerea mea, problema este că în cazul caucauzului de Sud, majoritatea programelor au primit sprijin bugetar, adică au fost alocate fonduri pentru bugetul țărilor beneficiare. Sigur, aceste țări trebuiau să îndeplinească o serie de criterii, însă la începutul acestui proces, eforturile Comisiei se axează pe finalizarea proiectelor și cheltuirea fondurilor, lucru care uneori creează probleme la nivelul intereselor și rezultatelor obținute de țări. În al doilea rând, o altă problemă are legătură cu prioritățile care au fost selectate. Sunt priorități care au fost uh, stabilite împreună cu țările beneficiare și corespund uh, priorităților UE, Uniunea Europeană, când stabilește să sprijine crearea de surse regenerabile de energie în țări cum ar fi Azerbaijanul, care produce și exportă petrol pe scară foarte largă și dispune de rezerve foarte mari de petrol, deci în astfel de cazuri E o abordare pozitivă și care reflectă prioritățile Uniunii Europene, dar mă întreb în ce măsură țara respectivă e interesată să pună în aplicare astfel de proiecte. În cazul Azerbaijanului, vedem că acest program a evoluat foarte lent, au existat decalaje mari între o acțiune și alta, deci, în mod evident, interesul guvernului nu este prea ridicat selectarea de criterii și priorități cred că ar trebui să fie făcută în mod mai eficient. Un alt aspect care reiese din raport este că atunci când Uniunea Europeană oferă sprijin bugetar, se bazează pe procedura bugetară a țării beneficiare. în funcție de fondurile pentru care sunt utilizate fondurile ulterior. Și aici există o discrepanță între standardele UE și posibilitatea și capacitatea unora dintre țările beneficiare de a îndeplini aceste standarde. Trebuie să nu fim foarte critici față de țări, fiindcă lucrurile stau așa cum stau, există probleme cu capacitatea administrativă, cu legislația națională și așa mai departe. Însă, trebuie să spunem foarte clar că atunci când se oferă sprijin bugetar țărilor care își uh, reformează administrația și care înregistrează progrese la îndeplinirea de standarde mai bine de gestionare fiscală. Deci, în aceste cazuri, nu ne putem aștepta să se respecte aceleași standarde ca în UE. Lucru care s-a întâmplat și în cazul acestor trei țări, așa cum reste din raportul Curții de Conturi. În încheiere, Vreau să spun că m-am axat pe unele dintre neajunsurile programului. Pe ansamblu aș spune că programul este unul pozitiv, are sens și logică politică, dar cred că ar trebui să fie regândit încă o dată pentru a vedea care sunt rezultatele care se pot obține cu acest program, care este mesajul politic pe care Uniunea Europeană îl transmite. Încă un ultim aspect pe care vreau să-l menționez, o problemă, vizibilitatea. Adesea, rezultatele realizate nu au legătură directă cu rolul Uniunii Europene. Și uneori, de exemplu, când există o reechipare a unor clădiri, clădiri folosite de, de instituțiile școlare, în Armenia, Există o lipsă de coordonare între eforturile naționale și eforturile europene și ajungem într-o situație în care există clădiri foarte bine echipate cu un sistem de încălzire prost sau viceversa. Acestea sunt genul de probleme care împiedică rezultatele bune ale proiectului și care duc la diminuarea vizibilității participării UE. În încheiere, Acest instrument european de vecinătate și parteneriat este unul bun, dar trebuie să fie dezvoltat mai departe, mai bine coordonat și sunt sigur că, din câte știu, cel puțin în Comisie și la Serviciul de Acțiune Externă se fac eforturi în acest sens după redactarea raportului. Trebuie să existe niște obiective mai dirijate spre rezultate și trebuie să se facă acest echilibru între finanțarea de proiecte concrete și sprijinul bugetar general pentru a crește vizibilitatea eficacitatea și îmbunătăți utilizarea fondurilor UE. Mulțumesc, domnule Calfin, spune domnul președinte. Acum, domnul uh, Ghiz de Vries are cuvântul. Uh, um, mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc raportorului pentru introducerea pe care a făcut-o și pentru raportul extrem de bine structurat. Vreau să mulțumesc și domnului comisar Füle, care din păcate nu a putut fi aici astăzi pentru a participa la discuție, însă eu am avut o discuție cu dumnealui și dumnealui a arătat înțelegere pentru punctele pe care le menționase Curtea de Conturi și s-a angajat să le preia aceste sugestii la re, uh, structurarea politicii europene de vecinătate, care este pe cale să fie modernizată. Aș dori să vorbesc despre trei aspecte ale acestui raport. În primul rând, complexitatea politicii europene de vecinătate, în al doilea rând, anomaliile pe care le-am văzut, având în vedere anumite instrumente care se folosesc, și apoi câteva comentarii cu privire la rezultatele concrete. După cum am văzut și din raportul Curții de Conturi, Politica um, de vecinătate a Europei în Caucazul de Sud este caracterizată prin trei niveluri de complexitate. În primul rând, cu fiecare țară parteneră există cinci instrumente care pun în aplicare această politică, instrumentul de cooperare și parteneriat, planul de acțiune, strate uh, documentul strategic, programul indicativ național și programul național uh, de acțiune. Uh, în al doilea rând, fiecare din aceste instrumente are un calendar diferit. Planul de acțiune, de exemplu, se desfășoară până în 2011, în timp ce strategia, uh, documentul strategic până în 2013 și programul indicativ național până în 2010. Uh, în al treilea rând, aceste programe sunt în sub responsabilitatea diferitelor uh, direcții generale ale Comisiei. Programarea planului de acțiune, strategic, documentul strategic și planul indicativ se află sub uh, responsabilitatea DG Relex, în timp ce implementarea programelor anuale naționale și acordurilor de finanțare se află sub, uh, um, sub competența altor uh, foruri. Așadar, această complexitate duce la faptul că există, într-adevăr, câteodată slăbiciuni de legătură între planul de acțiune și planul indicativ și, deci, o claritate insuficientă în ceea ce privește planificarea și prioritizarea aspectelor importante. Planul de acțiune și planul indicativ sunt, de asemenea, trebuie legate mai bine de planul național. Trebuie, de asemenea, simplificate aceste proceduri și instrumente. În plus, o programare însă de acest gen durează foarte mult timp. Au trecut peste 2 ani înainte să avem prima aprobare pentru un program anual național. Însă am trebuit să urmăm mai multe proceduri interne în Ligirelex și Europaid și aceste întârzieri au dus la riscuri în ceea ce privește relevanța acestor evaluări. O a doua o a doua constatare a curții este reformularea priorităților de la un document la altul. Aspectele pe care le-a selecționat EuropeAid pentru primele planuri de acțiune nu derivau foarte clar din programele strategice care fuseseră pregătite de către DigiRelex. Relex de exemplu, în cazul Armeniei, pentru educația profesională a fost aleasă de către europei ca fiind prioritatea principală, însă niciunul din documentele strategice care fusese pregătite de DigiRelex nu puseseră în evidență acest domeniu ci uh, acesta făcea parte din 25 obiective din 7 subpriorități ale programului indicativ. În Azerbaijan, EuropeAid uh, a vorbit despre ajutoarele uh, publice sectoriale ca fiind importante, de, însă în același timp reprezentanții guvernelor din Azerbaijan au menționat că preferă o asistență tehnică la o susținere bugetară, un sprijin bugetar. Raportorul a discutat despre sprijinul bugetar și nu este nevoie să intrăm în detaliu în această problemă. Însă aș dori să atrag atenția Comisiei asupra discuției pe care am avut-o aici uh, în uh, această comisie ieri cu privire la un raport mai amplu al curții cu privire la un uh, plan general de susținere bugetară din partea comisiei. Acest raport nu se referă direct la Caucaz, însă trebuie subliniat un punct, și anume că Curtea de Conturi a descoperit că mm, Comisia nu este întotdeauna destul de atentă la riscurile care provin din, din fraudă și corupție atunci când se oferă sprijin bugetar. Dacă se oferă sprijin bugetar, trebuie să fie foarte clare mecanismele pe care uh, le folosesc țările respective pentru a se proteja de corupție și de fraudă. Și un alt uh, punct important din acest raport este că în acest domeniu, din păcate, nu, se, uh, nu, nu este destulă atenție acordată acestor aspecte. Un instrument care ar putea beneficia de simplificare este planul de acțiune. Planul de acțiune UE Georgia, de exemplu, conține 306 angajamente care fac parte din 64 de priorități generale și din 242 de acțiuni, două de acțiuni suplimentare. Orice plan de acțiune care are peste 300 de angajamente incluzând 64 de priorități, este evident că nu poate fi prea mult uh, folosit ca un ghid din politica pe care o aplicăm. În final, să vedem care sunt rezultatele care s-au obținut. Curtea a concluzionat că în programele de acțiune au adus rezultate mixte în cele trei țări. Pentru programul de formare profesională din Armenia s-au constatat influențe pozitive asupra procesului de reformă, însă nu au fost făcuți pași concreți pentru a face, de exemplu, reforme concrete în Azerbaijan în domeniul energiei. Programul de finanțare publică și de management în acest domeniu în Georgia nu a progresat prea mult, dar a fost stimulat mai mult în a doua parte a anului. Iar în regiunea conflictuală Abhazia, instrumentul de politică de vecinătate a, s-a dovedit a fi un instrument foarte potrivit pentru o reabilitare din punct de vedere economic și pentru o îmbunătățire a reformelor. Bineînțeles că trebuie să înțelegem că raportul acestei curți este de fapt doar un instantaneu al situației în momentul de față și al situației acesteia în particular, pentru că bineînțeles de atunci lucrurile s-au mai schimbat. În orice caz, curtea recomandă și aceasta este poate sugestia cea mai importantă pe care o face, ca și Comisia să reformeze programele și uh, procesele care se aplică, aplică în cadrul Poliției europene de vecinătate printr-o simplificare clară a procedurilor și instrumentelor. În al doilea rând, ar trebui să fie mai selectivă în ceea ce privește sprijinul bugetar. Și o concluzie, dacă îmi permiteți. Prin uh, întocmirea acestui audit, Curtea a sugerat ca lucrurile să fie întotdeauna relatate așa cum sunt și că acolo unde este nevoie să se facă recomandări practice. Dacă însă Curtea nu ar îndeplini aceste obiective la un moment dat, eu am încredere ca și Comisia și Parlamentul să atragă atenția asupra acestui fapt. Curtea însă ar saluta în același timp dacă Comisia, în răspunsurile pe care le dă la rapoartele curții, să fie mai succintă și să se refere la punctele menționate pentru că uh, câteodată s-au listat prea multe uh, întrebări, răspunsuri la aceste întrebări, câteodată chiar peste sute de întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule De Vrij, spune președintele, mulțumim foarte mult pentru acest comentariu. Avem uh, însă mai multe aspecte care trebuie discutate acum, avem și mai multe recomandări. Aș vrea să știu dacă mai întâi Comisia dorește să reacționeze la aceste două prezentări. Comisia are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc uh, Magnus Conaro. Sunt uh, în direcția Europeid și DEVCO din 2007. În primul rând, apreciez uh, colaborarea cu Curtea de Conturi în redactarea acestui raport și dacă uităm referire la cele 22 de pagini, se reflectă și punctul nostru de vedere că a fost un exercițiu extrem de constructiv care a emis o serie de recomandări de care sunt dispus să țin cont. Aș dori de asemenea să salut rezumatul complet și pertinent făcut de raportor, care evidențiază două lucruri. În primul rând, câteva din provocările și dificultățile de până acum. Trebuie să recunoaștem și circumstanțele speciale ale lansării unei politici în trei state, cum ar fi cele din sudul, sudul Caucazului. Aș dori să subliniez din nou că Raportul este foarte util și pertinent, însă are uh, o uh, are un punct de aplicare destul de limitat în ceea ce privește aceste state, pentru că este vorba de un program care a existat în 17 state în ultimii 5 ani, nu doar în 2 sau 3 ani. Deci nu aș extrapola concluziile acestui raport uh, asupra întregii politici. Recunosc de asemenea felul în care raportorul a conturat uh, provocările în funcție de susținere, susținerea bugetară și este adevărat că felul în care prezentăm mixul politic, bugetul susține reformele prin guverne uh, complementate prin uh, programe de twinning și TAEX și în al treilea rând proiecte care țin de la uh, proiecte centrale până la uh, proiecte de acțiune, care nu schimbă radical mixul politic actual, dar care explică originile și motivațiile anumitor uh, politici. Ați menționat foarte bine și aspectul vizibilității. Suntem conștienți de această problemă, însă atunci când încercăm să lansăm politica de vecinătate, trebuie să ne asigurăm că va exista și o paternitate din partea guvernului. Și una dintre posibilități a fost să, ara, să canalizăm o serie de programe prin uh, sisteme guvernamentale. Și aș reține cele două recomandări pe care le-am auzit de la domnul De Friz, de la Curtea de Conturi, în ceea ce privește programarea Aici avem o problemă unde recunoaștem că Curtea de Conturi a venit la timpul oportun. Uh, și de asemenea DEFCO și RELEX și împreună cu Serviciul de Acțiuni Externe putem să uh, reunim aceste idei. Așadar, într-adevăr, recunoaștem aceste observații și ne-am dorit ca în următoarea generație de programe pentru vecinătate să simplificăm diversele nivele de scheme de granturi și să punem accentul mai mult pe acțiuni și să ne amintim că aceste acțiuni trebuie să fie prioritizate mai bine pentru a ne Uh, pentru a asigura că prioritățile cele mai bune sunt cele principale. Și trebuie să avem și o agendă mai extinsă de vecinătate cu asistență financiară în statele vizate. Pe a doua problemă, că trebuie să fim mai selectivi în ceea ce privește susținerea bugetară și aici aș face referire la ceea ce am spus în răspunsul adresat raportorului, că 50 ă, până la 70% din total agregat trece prin bugetul pentru vecinătate, ceea ce înseamnă că în jur de 50% din finanțarea pentru granturi Uh, va fi pentru asistență tehnică și proiecte clasice. Este un mix care este corespunzător, însă recunoaștem că în anumite state ar putea să existe o diferențiere mai mare și mixul politic ar trebui să fie explicat mai bine în justificare și uh, ținând cont de diversele rezultatele pe, rezultate pe care încercăm să le atingem cu instrumente. Ambele teme vor fi abordate în două comunicări pe care Comisia lucrează în momentul actual. Ieri s-a făcut referire la comunicarea Comisiei în, cu privire la susținerea bugetară, care va acoperi susținerea bugetară și susținerea bugetară sectorială. În al doilea rând, o comunicare cu privire la politica de vecinătate pregătită pentru discuție în semestrul al doilea unde o serie din aceste teme vor fi abordate, uh, condiționalitatea consolidată, diferențierea consolidată și, de asemenea, necesitatea de a include mai bine uh, mixul politic în gândirea programelor noastre. Domnule președinte, și ultima remarcă cu privire la proiectul de recomandări din documentul de lucru. Este documentul dumneavoastră și nu vreau să intervin în exercițiu, dar uh, mă frapează că unele dintre formulări sunt că suntem foarte îngrijorați și că uh, vi se pare inacceptabil. Un asemenea limbaj nu se reflectă nici în discuțiile noastre mai largi și nici în discuțiile cu Curtea de Conturi. Cred că recomandările sunt duse puțin prea departe și nu corespunde nici cu felul în care raportorul și-a rezumat propriile idei. Închei aici și mulțumesc pentru comentarii și recunosc uh, utilitatea raportului și sper că vom putea să conlucrăm în mod constructiv către recomandările care vor decurge din raport. Vă mulțumesc. Poate dorește cineva să intervină și în numele Serviciului de Acțiune Externe? Nu? Nu? Bine, atunci deschidem dezbaterea. Uh, Ghicesc că doamna Gresle dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că Direcția Generală Relații Externe nu vrea să spună nimic, pentru că ar fi fost foarte interesant dacă și uh, serviciul extern ar fi, dacă și direcția generală Relex ar fi putut să spună ceva despre cum văd ei viitorul în acest domeniu. În ceea ce privește reprezentantul comisiei și ceea ce ne-a prezentat dumnealui despre învățămintele pe care putem să le tragem, este foarte interesant uh, să auzim acest lucru, pentru că, până la urmă, trebuie discutat și rolul Parlamentului pe viitor. Aș dori să revin asupra problemelor, programelor indicative și programelor de acțiune care sunt uh, pro, propunerile pentru schimbări în aceste două domenii. Mi s-ar fi părut interesant să ascultăm care sunt propunerile concrete. N-am înțeles foarte clar ce doresc să schimbe. Vreau să vă amintesc că există patru pași de programare și patru sunt uh, gestionați de uh, comisie, inclusiv programele naționale indicative. Trebuie deci însă să vedem că al patrulea pas de uh, implementare concretă a programelor se află tot la comisie. Care este, deci, proiectul pe viitor? Cine face ce? Cine determină cine primește banii până la urmă? Pentru că aceasta este prima mea întrebare. Apoi aș dori să mai menționez și problema valorilor de migrație în Marea Mediterană. În legătură cu această problemă a existat o scrisoare din partea șase ambasadori din șase state membre mari care au cerut o, un transfer al fondurilor din politica de vecinătate către uh, fondurile pentru uh, emisfera sudică. Uh, Aș vrea să știu care este părerea Comisiei pe această temă și care sunt consecințele pe care această măsură ar avea-o din 2014, mai ales asupra um, regiunii noastre de uh, parteneriat și vecinătate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Macovei are cuvântul. Thank you. Um... I welcome the report and uh, uh, of the Court of Auditors. Salut uh, raportul Curții de Conturi și uh, raportul întocmit de colegul nostru și mă bucur că avem timp să discutăm despre acest punct. Aș dori să vorbesc despre claritatea care lipsește, lipsa de coordonare, lipsa de, mm, de gestiune în programare, lipsa de, deci de programare eficientă. Mi se pare surprinzător pentru că Comisia nu este la prima sa încercare în acest uh, domeniu, nu este prima dată că se planifică un astfel de fond și nici pentru prima dată că se implementează în țările terțe un astfel de fond. Este de aceea destul de dificil să acceptăm de ce trebuie să ne confruntăm cu aceleași dificultăți din nou. Aș dori de asemenea să comentez câteva aspecte legate de controlul uh, Uh, cheltuielii fondurilor în țările de care vorbim. În multe țări uh, se știe că aceste fonduri uh, sunt supuse unor acțiuni de fraudă și corupție. Susținerea financiară oferită țărilor terțe este o lecție pentru a, ca țările respective să învețe să cheltuiască banii corect prin proceduri transparente de uh, licitații publice și pentru ca să existe și un control foarte bun pentru ca banii să nu fie furați. Aceasta este o lecție pe care trebuie să o oferim și de aceea ar trebui să fim foarte stricți în acest domeniu, pentru că altfel nu vom arăta decât uh, ca niște fraieri, nu vom, vom arăta ca și cum nu ne pasă de banii pe care îi acordăm și nici nu controlăm ce se întâmplă cu ei. Eu zic, deci, că ar trebui să stabilim aceasta ca prioritate, schimbarea metodelor de acordare a fondurilor pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much. Is anybody Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Nimeni? Am să-l invit pe domnul raportor, domnul Calfin, să răspundă la intervenții. Eu cel puțin am reținut formulări de genul Curtea de Conturi este foarte îngrijorată, lucrurile merg prea departe, există diferențe de programare. Uneori se menționează corupție sau control insuficient. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cuvintele din raport sunt selectate, sunt alese în mod foarte atent. Și dacă vă uitați, există o mare preocupare cu privire la uh, procedura de programare. Înțeleg că se iau măsuri și lucrurile vor fi îmbunătățite. Deci nu o să fie nicio surpriză în faptul că Parlamentul se preocupă de faptul că nu este coordonare în comisie. Și sper că, odată cu existența Serviciului de Acțiune Externă, coordonarea nu va slăbi, ci va fi consolidată. Sunt de acord cu cele spuse de reprezentantul Comisiei și anume că se fac eforturi în acest sens. În ceea ce privește modul de neacceptat în care se cheltuie fondurile, e o formulare care se referă la evaluarea preliminară a rezultatelor. Ce mi se pare mie de neacceptat este că se cheltuie fonduri fără a ști care sunt rezultatele sau fără a exista așteptări la nivelul rezultatelor. Comisia, cred, va revizui în mod foarte atent utilizarea diferitelor instrumente disponibile în cadrul acestui program european de vecinătate Reprezentantul comisiei a spus că explicarea acestor lucruri va fi mai bună, dar nu știu dacă este suficient să avem același echilibru și doar să explicăm lucrurile mai bune, fiindcă există probleme cu programele de uh, înfrățire, cu angajamentele la nivelul guvernelor care n-au fost insuficiente. Deci cred că ar fi adecvat să se folosească un alt mix mai bun de instrumente. Sprijinul bugetar este mai ușor din punct de vedere al personalului, da, fiindcă e vorba și de personal suplimentar care ar putea să lucreze în birourile UE reprezentanțele UE în aceste țări pentru a supraveghea problemele la fața locului. În orice caz, selectarea instrumentelor trebuie să se facă pe baza evaluării eficienței lor. Și sper că în schimbările de care vorbește Comisia vor fi incluse și aceste aspecte. E vorba de un audit și vreau să mulțumesc încă o dată Curții de Conturi care a făcut uh, o activitate foarte atentă, foarte detaliată. Vorbim despre începutul utilizării acestui instrument. Sperăm că între timp lucrurile s-au îmbunătățit și așteptăm documentul comisiei care să arate faptul că aceste exemple vor, ne vor ajuta să învățăm și să evităm greșelile și nici de cum să le repetăm. Mulțumim, domnule raportor. Uh, comisia noastră este un for foarte prietenos. Doamna Gresle însă a pus două întrebări și aș vrea să invit comisia eventual să răspundă la aceste întrebări și Curtea de Conturi, la fel. Vreau să vă reamintesc cine va face ce în situația refugiaților din Mediterana. Ori n-ar trebui, având în vedere noua situație, ca prioritățile noastre să se schimbe puțin? Aș invita Comisia să răspundă la aceste întrebări, dacă Ingeborg este de acord cu acest lucru. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați ocazia să mă întorc la cele două întrebări. Colegul va vorbi despre Serviciul de Acțiune Externă în ceea ce privește simplificarea programelor și cum este ea percepută la nivelul acestui serviciu. Ce vă pot spune este că sunt eforturi comune făcute de DEFCO și de Serviciul de Acțiune Externă. Împreună analizăm noile propuneri pentru noua comunicare pentru acest proiect de vecină, acest instrument de vecinătate. Însă colegul de la Serviciul de Acțiune Externă va interveni în această chestiune. În ceea ce privește chestiunea sudului Mediteranei, vreau să garantez eurodeputaților că în prezent nu există intenția de a finanța nevoi suplimentare pentru sudul Mediteranei în detrimentul um, țărilor incluse în acest instrument european de vecinătate. Trebuie să fie făcute eforturi suplimentare, analizăm care sunt fondurile disponibile în alte instrumente din capitolul 4 pentru a ne asigura că există stimulente suplimentare pentru țările din sudul Mediteranei cu principiul, pe baza principiului mai mult pentru mai mult. Deci se folosește această condiționalitate pentru ca eforturile de reformă să nu se piardă. Repet, e vorba de instrumentele de la capitolul 4. Nu încercăm să modificăm alocările curente în acest instrument de vecinătate de la est la sud. Și acum reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă. Bună dimineața, domnilor și domnilor! Dați-mi voie să vă confirm că lucrăm îndeaproape cu DEFCO, prin urmare lansarea serviciului de acțiune externă în niciun caz nu va constitui un obstacol în calea extinderii cooperării noastre. Avem o foarte bună cooperare. Vreau să subliniez acest lucru. În al doilea rând, dați-mi voie foarte scurt să situez discuția noastră într-un context de ansamblu implicarea noastră în Caucazul de Sud are o conotație generală. Trebuie să ne amintim faptul că această implicare în Caucazul de Sud este o, o acțiune nouă. Am început să colaborăm cu aceste țări mai puternic din 2004, de la lansarea politicii europene de vecinătate. Și mai târziu, anul trecut, am lansat noi negocieri pentru noi acorduri de asociere cu aceste țări. Deci, din 2004 există un proces continuu de uh, intensificare a relațiilor. 2007 a fost o fază destul de incipientă în proiect, și vreau să subliniez un aspect de natură practică. Doar din 2007 avem delegații dedicate concret relațiilor cu Armenia și cu Georgia lucru foarte important pentru programare, fiindcă delegațiile noastre sunt factori esențiali în programare. În ceea ce privește întrebarea pusă de colega noastră cu privire la lecțiile pe care le tragem din ceea ce s-a făcut până acum la nivelul programării. Evident, ca urmare a revizuirii politicii de vecinătate, nu cred că este secret acest lucru, va fi formulată o propunere de eficientizare a programării la cel mai înalt nivel. După cum s-a spus, în această activitate de programare există mai multe etape și ce vrem noi este să avem o abordare simplificată. În prezent avem Acordul de parteneriat și cooperare, care în sine nu este un document, dar care stabilește temeiul juridic și care conține obiectivele pe care le avem noi și pe baza aceasta am elaborat așa numitele planuri de acțiune. S-a menționat aici planul de acțiune al Georgiei cu mai multe priorități. Trebuie sigur să reținem că acest plan de acțiune nu este un document de programare, este un document politic care trece dincolo de chestiunile de sprijin și acoperă întreaga gamă de chestiuni pe care doresc să le abordeze Uniunea Europeană și Georgia sau alți parteneri ai săi. Dat fiind că acest plan de acțiune stabilește în detaliu ce vrem să facem într-o anumită perioadă de timp cu o țară parteneră, pe baza acestui document, Există planul strategic al țării și programele naționale de indicatori care sunt documente care existau în trecut la nivel RELEX și acum sunt la nivelul Serviciului de Acțiune Externă. Avem o serie de documente, dar nu toate sunt documente de programare, să nu se înțeleagă greșit acest lucru. Acestea fiind spuse, evident, există dorința și nevoia de eficientizare și revizuirea instrumentului de vecinătate va avea în vedere eficientizarea acestuia pentru a putea um, simplifica lucrurile. Nu o să intru în detalii, dar evident este posibilitate de eficientizare și simplificare și vom face acest lucru. Mulțumesc! Vreau să știu dacă doamna Cresle este mulțumită de răspunsuri. Da, fa. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, vreau să mai întreb ceva. De fiecare dată când devine interesant, lumea se oprește. Ce înseamnă această procedură? Keep a step. Ce înseamnă această procedură? Pentru că exact aceea aici devine interesant, aici devine problematic. Poate, poate să ne mai expună mai în detaliu colegul nostru. Puteți răspunde, vă rog? Rezultatele revizuirii uh, politicii europene de vecinătate nu au fost încă făcute publice. De-abia în câteva zile vor fi publice și nu eu sunt comisarul care va anunța rezultatele. Sunt convins de aceea că veți înțelege că nu pot să vă dau prea multe detalii. Permiteți-mi doar să spun că mi se pare că s-ar putea să sărim peste unul dintre pași aceasta este una din concluziile noastre, vom dori probabil să menținem un instrument care să ne permită pe baza relațiilor contractuale să identificăm care sunt aspectele cheie pe care dorim să le prelucrăm într-o perioadă dată de timp și apoi în baza acestor concluzii vom uh, elabora un, un document uh, unic de programare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Atunci puteți să ne spuneți când uh, vom avea acest document, când e public pentru ca să putem sau cel puțin să ne anunțați la timp pentru ca să putem să-l comentăm, să-l discutăm. Mulțumesc, domnul De Vries, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să aduc, aduc atingere dis, discuțiilor fascinante între serviciile uh, comisiei. Ce am putea șterge din acest catalog dacă există o recomandare în raportul nostru este că poate programul național indicativ ar putea fi privit critic ca un element care ar putea fi eliminat. Însă nu s-ar rezolva astfel problema principală. Problema este dacă are sens pentru noi ca Uniune, în primul rând, să ne angajăm într-o discuție de durată cu statele uh, primitoare în legătură cu uh, probleme legate de interese comune și obiective comune și după aceea să trecem la o, la o etapă în care alocăm bani pe uh, teme de, decise de noi și care nu sunt uh, neapărat decise în comun. Am prezentat lucrurile destul de simplu, uh, simplist, dar mă refer aici la dorința comisiei de a cheltui 50-70% în domeniul susținerii buget de susține bugetare sectoriale, chiar dacă aceasta nu ar fi prioritatea principală. Cu cât susții mai mult uh, uh, susținerea bugetară, a, există mai puține fonduri disponibile pentru alte programe. În Azerbaijan uh, se vor acoperi doar 4 din 10 priorități. Cred că asta trebuie să decidă par- Parlamentul, Consiliul și Comisia. Uh, pentru că este o mișcare cu consecințe. Și, pentru a nu fi înțeles greșit de către doamna Macovei, care a menționat cuvântul corupție, cred că știți că nu mă refeream la acest lucru în contextul raportului pe care îl discutăm, mă refeream la contextul general, însă este important să reamintim că Curtea de Conturi este preocupată de acest lucru și Comisia nu uh, insistă întotdeauna că trebuie să existe garanții uh, împotriva corupției și fraudei. Bine, deci uh, în final am avut o discuție destul de bună. Uh, trebuie să vedem uh, lucrurile în general și nu în particular. Vă mulțumesc pentru prezență. Punctul 18 este diverse. Există asemenea puncte pe diverse? Mm, se pare că nu. Atunci, următoarea reuniune va avea loc în data de 24 și 25 mai. Vă mulțumesc foarte mult și uh, poftă bună!